Καλημέρα σας. Περιμένοντα... Bună ziua tuturor. Așteptăm să ne se alăture cel puțin șase deputați. Așteptăm ca domnul Busutil, care e pe drum, să ni se alăture și el. Și până atunci o să vă informez cu privire la decizie luată la reuniunea coordonatorilor. În ceea ce privește subiectul non-petițiilor. În urma comunicării pe care am avut-o cu Direcția pentru Politici Interne, am ajuns la un acord cu privire la modul în care ne vom gestiona petițiile. Vom crea un sistem de filtrare astfel încât să fim informați cu privire la ceea ce noi considerăm adevărate petiții, petiții admisibile, ceea ce nu înseamnă că celelalte petiții vor fi respinse, ele vor fi înscrise într-un registru și în orice moment ar putea să treacă de la categoria non-petiții la cele de petiții. Există o corespondență pe acest subiect. A doua chestiune se referă la delegații și vizite. Coordonatorii au luat notă de autorizațiile cu privire la cheltuieli și grupurile politice au cerut să se propună membrii pentru vizite. De asemenea, au hotărât să se facă o vizită și în România, care să fie adăugată la lista de vizite planificate și s-a cerut secretariatului să propună datele adecvate acestor vizite. În ceea ce privește punerea în aplicare a legislației de mediu, coordonatorii au hotărât că invitații, trebuie transmise invitații comisarului Potoțnic care să vină în comisia noastră, probabil la întâlnirea din decembrie, pentru a vorbi despre punerea în aplicare a legislației de mediu și pentru pregătirea viitoarei comunicări pe acest subiect. În ceea ce privește invitarea sau prezența petiționarilor la întâlnirea noastră, coordonatorii au hotărât că, în conformitate cu, normele, cu regulile de procedură, petiționarii au dreptul să participe și să fie prezenți la întâlnirile comisiei după aprobarea din partea președintelui comisiei și uh, au s-a confirmat și competența de a hotărâ cu privire la numărul de petiționari care vor fi prezenți. Is at the chair's discretion Timpul alocat petiționarilor este la discreția uh, președintelui și agenda întâlnirilor va fi structurată pentru a uh, da prioritate petițiilor uh, pentru care sunt prezenți petiționarii, pentru a ne asigura că va exista suficient timp pentru ca petiționarii să-și facă prezentarea. Coordonatorii au decis, de asemenea, ca Silvana Kohmerin de la ALDE să fie raportor pentru avizul uh, Comisiei uh, cu privire la um, o estimare bugetară a Ombudsmanului pentru 2012. S-a decis de asemenea ca audierea comună cu LIBE să aibă loc în legătură cu implementarea Cartei Drepturilor Fundamentale. Însă, mai trebuie uh, discutat momentul la care va avea loc audierea și conținutul său și toate acestea la viitoarea reuniune a coordonatorilor. Coordonatorii au primit o scrisoare din partea președintelui Buzek uh, cu privire la Famagusta. S-a primit și un mesaj din partea ombudsmanului spaniol și uh, un proiect pentru ordinea de zi a reuniunii din mai. În ceea ce privește Famagusta, am fost informată uh, că a existat un grup de înalt nivel pentru relațiile cu comunitatea uh, cipriotă greacă. Președintele Buzek este foarte implicat în rezolvarea problemei uh, Famagusta după deciziile luate la nivelul uh, ONU. Acestea au fost deciziile coordonatorilor. Sunt sigură că nu m-am înșelat, domnule Boștinaru. Bună dimineața, mulțumim că sunteți aici. Domnul Vilan are cuvântul. Mai întâi aș dori să-mi exprim uh, mulțumirile pentru că s-a uh, decis o dată finală pentru petiții. Ni s-a spus că putem să ne exprimăm uh, oral în legătură cu anumite subiecte și cred că ar trebui să existe o procedură comună standard pentru viitor. Am și o întrebare. În alt context am citit că ombudsmanul spaniol a refuzat să vină la o reuniune sau, mă rog, a spus că nu va veni. Aș dori să știu uh, de ce. Nu i-ar conveni deloc să vină, nu are suficient uh, timp la dispoziție, nu i se pare interesant să vină aici. Aș vrea să știu care ar fi motivul acestui refuz. Cred că asta are implicații pentru viitor, în cazul în care dorim să invităm și un alt ombudsman pentru un schimb de opinii. Mulțumesc! Intervenție fără microfon la doamne președinte. O copie a răspunsului pe care l-a primit secretariatul din partea ombudsmanului spaniol a fost uh, uh pusă pe uh, ordinea de zi a coordonatorilor în acel dosar. Puteți să vedeți o copie a răspunsului pe care l-am primit. Din păcate, răspunsul este disponibil doar în limba spaniolă. to have the letter of the Spanish? Okay, you'll have it in... in okay. Veți primi, deci, răspunsul în spaniolă. Domnul Iar, aș dori să văd dacă n-am putea analiza din nou uh, problema, pentru că uh, a fost uh, dorința membrilor Comisiei că atunci când avem probleme în state membre, să avem un dialog cu Ombudsmanul uh, Național în cadrul Comisiei noastre. Prin urmare, aș vrea să spun că această metodă de lucru poate nu este neapărat foarte bună dacă ombudsmanul refuză să vină. Poate ar fi bine eventual să invităm uh, ombudsmanul să vorbească în cadrul unei întâlniri cu ușile închise. Trebuie să subliniem fiecăruia că ar fi un oaspete binevenit. Prin urmare, ar fi important ca în viitor, pentru alte petiții, să putem să invităm uh, ombudsmanii din uh, statele membre în cadrul comisiei noastre. Ar trebui să Vorbim însă din nou despre asta detaliat, în liniște, la următoarea noastră reuniune. they've been translating for me part of this uh, o parte din această scurtă scrisoare a ombudsmanului spaniol mi-a fost uh, tradusă. Dânsa spune că nu ține de mandatul uh, dânsei să vină aici. Aceste cazuri au fost deferite justiției din Spania, prin urmare trebuie să așteptăm. Ceea ce sugerați dumneavoastră însă nu este rău deloc. Dacă avem uh, mai multe petiții din mai multe, dintr-un stat, uh, poate ar fi bine să uh, contactăm ombudsmanul statului respectiv. Poate aceasta n-ar fi o idee proastă. Eventual am putea să invităm și pe ombudsmanul european. Doamna Aucan, aveți cuvântul. Just a moment. I didn't see Mr. Busutil. Uh, doar o secundă, spune doamna președinte, n-am observat că a venit domnul Busutil. Puteți aștepta puțin? Doamna Aucan. Cred că este o idee bună, fiindcă bună administrare este parte a activității noastre, transparență și așa mai departe. De aceea nu văd de ce trebuie să avem întâlniri închise. Cum n-are rost să ai un ombudsman într-o întâlnire închisă. E o contradicție în sine, fiindcă e important să avem transparență, participarea publicului. Și asta trebuie să cerem. Ar trebui să cerem toate statele membre. Nu știu dacă vom reuși, dar asta e partea unei bune administrației, administrații moderne. Există multe cazuri în care considerăm că cazurile respective trebuie să fie abordate la nivelul național și totuși ei se lovesc de probleme legate de proastă administrație. Cred că ideea ar fi ca în măsura posibilului să avem așa în toate întâlnirile. Dar nu cred că e o idee bună să avem întâlniri închise când participă ombudsmanul. Merci, Madame Mulțumesc, doamnă președinte. Nu e pe același subiect. Am venit la întâlnirea aceasta de la început, fiindcă la 9.30 trebuie să merg la o altă comisie. Vreau să vă vorbesc despre propunerea grupului de lucru privind Jugendamt și să fac un apel la candidatură în cadrul acestei comisii. Toți uh, deputații care doresc să se alăture acestui grup de lucru trebuie să știe că aceste petiții vin în mod regulat, ne ajung în mod uh, regulat și propunerea este, pe de o parte, să le clasificăm pentru a ști care sunt petițiile cu adevărat admisibile, să nu redeschidem o petiție neapărat. Rămâne de văzut cum se va întâmpla această clasificare, dar oricum să facem o clasificare pentru a putea dirija mai bine petițiile care ne vor continua să ne vină. Asta într-o primă fază. În a doua fază trebuie să facem un studiu comparativ, așa cum am vorbit cu colegii noștri germani, cu privire la metodele și procesul care trebuie respectat de cetățenii europeni cu dublă cetățenie sau care sunt căsătoriți cu germani în caz de divorț să vedem dacă există disparități sau inegalități față de celelalte țări, disparități bazate mai ales pe limba folosită în instanță, ceea ce ar contraveni dreptului național. Cu cât avem mai mulți deputați în acest grup de lucru, cu atât vom avea o bază de comparație mai largă pentru a putea uh, face propuneri și soluții. Am vrut să reiau acest subiect încă o dată și să vă rog să candidați pentru acest grup. Deci asta e o invitație deschisă pentru cei care vor să participe la acel um, grup, da? Domnul Maier? Da, am vrut pentru a vă ajuta să Avem o traducere a scrisorii pe care am primit-o de la um, petiționarul spaniol. Este vorba de posibilitatea de a fi prezent aici. Scrisoarea din partea mediatorului spaniol. E vorba de o scrisoare scrisă în limba spaniolă și o să încerc o traducere spune, mediatorul spune, regretăm faptul că nu putem să participăm la această întâlnire, uh, deși a fost uh, invitat, apoi se vorbește despre faptul că este vorba de un uh, sit internet, centrul de comunicare al instituției și în încheiere spune că se dă undă liberă acestui aspect constituțional al legii privind costele și uh, acesta ar fi conținutul acestei scrisori. A fost doar un scurt rezumat. Also wir sollten zwei Dinge trennen. Das eine ist die konkrete Anhörung ähm, eines Ombudsmanns oder einer. Äh Mulțumesc. În primul rând, în ceea ce privește reprezentarea propriu-zisă a ombudsmenului în comisie, eu cred că ombudsmanul ar trebui să ia o hotărâre și să explice cum s-a ajuns la această hotărâre. În plus, poate, ombudsmanul poate fi abordat în funcție de practica națională. Și când se ia o hotărâre în Luxemburg, de exemplu, și aceasta trebuie luată în considerare. Prin urmare, cred că trebuie să cerem secretariatului ca pe viitor, în cazul acordurilor interinstituționale, să introducem toate aceste chestiuni și să ne așteptăm la participarea, de exemplu, a ombudsmanului din partea statelor membre la întâlnirile noastre. Și un al doilea comentariu de ordin general, ar trebui să facem așa cum fac și alte comisii, să avem întâlniri cu miniștri și să spunem cu una sau două luni înainte de a începe președinția că ombudsmanul relevant și președintele Comisiei pentru Petiții ar trebui să se întâlnească pentru a avea un schimb de păreri, lucru care să se întâmple în cadrul unei audieri publice. Dacă vrem să avem evaluarea reprezentativă evaluarea reprezentantului, unele lucruri pot fi făcute și, făcute și cu ușile închise, însă majoritatea ar trebui să aibă loc, uh, discuțiile ar trebui să aibă loc public. Trebuie să invităm ombudsmanul în cadrul Comisiei Petiții și asta trebuie să se întâmple în ciuda um, lucrurilor care se întâmplă sau nu se întâmplă în țara respectivă. Mă uimește răspunsul din partea ombudsmanului din Spania, spune doamna Ocan vorbește ca și cum ar avea de-a face cu niște probleme foarte sensibile și nu poate fi prezent. Eu cred că ar fi trebuit să vină aici să ne explice, să ne spune despre ce e vorba. Uneori chiar avem senzația că sunt mari probleme în Spania cu ombudsmenul. Mi-am dat seama și mai devreme. Am lucrat mult cu ombudsmanul și în Danemarca și în alte părți și chiar mă surprinde acest răspuns. Nu cred că ăsta e modul în care un ombudsman trebuie să se comporte, fiindcă până la urmă reprezintă uh, poporul, oamenii și trebuie să fie vocea oamenilor în fața guvernelor, administrației și așa mai departe. Asta am vrut să spun că mă surprinde acest comportament. Mai dorește cineva să intervină pe acest subiect sau îl discutăm ca partea următoare, adică îl introducem în discuție în următoarea întâlnire? cristalizăm această atitudine față de ombudsman în general, dar discuțiile vor avea loc în următoarea întâlnire. Intervenție fără microfon. Acum trecem la petiția adresată de domnul Sandro Miții din Malta, numele Harpoon Fishing Association, privind licențele de pescuit disponibile în Malta. Uh, we do not have any petitioner present, so... Petiționarul nu este prezent din partea Comisiei. Atunci, doamna Scalco. Would like to thank the petitioner for having... Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia, am vrut să mulțumesc petiționarului care a ridicat această problemă în conformitate cu regulamentul 1967 pe 2006. Comisia a răspuns petiționarului și uh, practica de pescuit uh, cu care se ocupa respectivul uh, petiționar e practic restricționată de um, articolul 8 al regulamentului uh, mediteranei. Acest regulament uh, e în vigoare din ianuarie 2007 și se aplică uh, tuturor țărilor din zona Mediteranei. Derogări există um, cu privire la această um, interzicere. Acestea asigură un teren de acțiune egal pentru pescare din toate statele din zona Mediteranei. Aș dori să subliniem că, odată ce am primit cea de-a doua comunicare a petiționarului, Comisia a contactat autoritățile din Cipru pentru că petiționarul pretindea că în Cipru se eliberau permise de pescuit pentru acest tip de pescuit. A trebuit să vedem dacă această interzicere funcționa în Cipru. Ni s-a confirmat faptul că de la intrarea în vigoare a regulamentului Mediteranei, Directoratul pentru pescuit nu a mai eliberat asemenea de uh, licențe de pescuit pentru că nu sunt în conformitate cu regulamentul. Uh, s-au oferit deja uh, date în legătură cu încălcarea prevederilor vis-a-vis -vis de acest tip de pescuit în 2010 în Cipru și o parte dintre aceste încălcări se leagă de folosirea acestei metode împreună cu altele. Comisia nu are informații cum că uh, această uh, încă această interzicere nu ar funcționa în uh, Cipru. Aceasta este, practic, ceea ce doream să spunem petiționarului. Mulțumim, doamnă. Domnul Busutil, mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru această prezentare și pentru explicațiile oferite. Aș dori să ridic două aspecte în legătură cu această problemă. Uh, primul aspect uh, se leagă de aceste practici de uh, pescuit care există și în uh, Cipru. Comisia a făcut uh, propria cercetare și a realizat faptul că licențele acestea sunt disponibile în Cipru. Petiția nu e îngrijorat de faptul că aceste licențe sunt disponibile în alt stat, ci a fost îngrijorat de faptul că a fost oprit de la aceste activități în propriul său stat. Comisia a confirmat uh, faptul că această uh, practică este interzisă în conformitate cu legislația europeană. E un aspect pe care îl accept pentru că este foarte clar. Comisia a luat legătura cu autoritățile cipriote și acestea au uh, confirmat faptul că această practică, pescuitul cu harpon, nu mai este uh, permisă. Cu toate acestea, încă mai există o, o problemă mare pentru uh, petiționar. Această persoană, brusc, uh, a aflat că um, modul său de viață, pentru că acesta este pus în discuție, uh, brusc a devenit ilegal de o lege europeană începând cu uh, iunie 2007. Din scaunele noastre confortabile de la Bruxelles e ușor să spunem că uh, această practică este ilegală, punct. Dar imaginați-vă că această persoană are o familie, are o meserie și brusc din ianuarie 2007, cineva îi spune să uite de această meserie pentru că ea nu mai poate fi uh, practicată. Îi se spune că trebuie să-și găsească o uh, altă uh, modalitate prin care să-și câștige existența. Cred că nu e suficient să spunem că se interzice pescuitul cu uh, harpon pentru peștele spadă și gata. Comisia ne-a spus uh, că trebuie stabilit un teren de acțiune echitabil. Chiar aș dori ca Comisia să ne explice la ce tip de uh, teren de acțiune echitabil se gândește atunci când uh, o anumită persoană își susține uh, familia prin acest tip de uh, pescuit, uh, o face la modul individual, nu pe alte bărci cu mai mulți pescari. Aș dori, prin urmare, Comisia să se gândească la asta. Ce uh, alternative se oferă celor care brusc uh, au pierdut uh, mijloacele prin care își câștigau existența. Comisia ar trebui să ofere informații petiționarului cu privire la alte alternative. Nu e suficient să spui cuiva care a fost pescar cu un urmă întreabă, care uh, practica pescuit într-o manieră anume care îi plăcea sau nu îi plăcea, dar prin care își câștiga existența. Deci nu poți să spui, începând cu ianuarie 2007, uh, practic uh, slujba ta va fi interzisă. Trebuie oferită o alternativă acestor persoane. Comisia ar trebui, uh, prin urmare, să găsească această alternativă. Ar trebui să explice acestor comunități că pot să se îndrepte spre altceva și comunitatea europeană ar trebui să ajute aceste persoane să găsească un alt mijloc de câștigare a existenței. Prin urmare, aș dori să primesc comentarii din partea Comisiei în legătură cu propunerile pe care le-am manifestat. Doamna Ocan, a existat uh, o dezbatere uh, între coordonatori uh, ieri în legătură cu uh, suficiența timpului. Și aici nu mă refer la ordinea de zi. Din nou vom vedea că se, vot, vor întâmpla asemenea uh, lucruri. Ce se întâmplă cu uh, cei care uh, pescuiesc balene? Pentru că ei nu se pot îndrepta spre un alt tip de pescuit dacă balen, pescuitul balenelor este interzis. Trebuie să vedem cum anume ar putea pescarii să pescuiască prin alte metode în cazul în care cele pe care le folosesc sunt interzise. Nu cred că e adecvat să solicităm însă comisiei să uh, ne piardă nouă timpul explicând ceea ce uh, de fapt nu ține de responsabilitatea sa. Consiliul și Parlamentul fac uh, legile, nu comisia. Și acest uh, lucru a fost uh, întotdeauna foarte clar. Spunem pur și simplu pescarilor că trebuie să uh, își găsească o altă metodă de pescuit. N-are rost să pierdem vremea dezbătând acum tot felul de legi dacă de fiecare dată ne punem întrebarea ce se întâmplă dacă acest mijloc de câștigare a existenței nu mai e legal. Haideți să fim serioși. Domnul Sotin, mulțumesc, Doamne președinte. Nu sunt de acord uh, cu colega noastră care spune că um, o solicitare a unui petiționar este o pierdere de vreme. Noi uh, trebuie să uh, oferim un răspuns, exact cum a spus dumneavoastră. Dacă cineva ne înaintează o petiție și viața acestei persoane și a familiei sale este miza, atunci noi trebuie să oferim un răspuns. Poate este un răspuns care nu place uh, Uh, acelei persoane. Însă noi suntem obligați să oferim acel răspuns acestei persoane și familiei sale. Nu putem spune că această uh, solicitare e o pierdere a timpului nostru. Prin urmare, solicit Comisiei să ne spună ce alternative propune Comisia pentru cineva uh, a cărui activitate a fost oprită în această manieră. Domnul Iar. cred că problema fundamentală e că apar mereu uh, schimbări în sectorul uh, agricol. Și brusc ne confruntăm cu tot felul de uh, limitări. Acestea adesea însă reprezintă îmbunătățiri și obiectivul este, de obicei, să ne asigurăm că oamenii uh, pot uh, continua să-și desfășoare activitatea. De aceea avem perioade de tranziție, de aceea avem uh, alte uh, alternative. Cred că interzicerea este o poveste, însă cealaltă poveste este cum ajungem de la A la B și ce alternative putem oferi celor care sunt afectați de această interzicere. Cred că Colegul nostru avea dreptate aici. Parlamentul uh, e implicat aici, la fel și Consiliul. Uh, acestea sunt organismele care au elaborat această lege și aici sunt de acord cu colega care a subliniat acest lucru. Probabil că alternativele trebuie oferite și trebuie să existe un dialog uh, între Bruxelles și uh, statul membru implicat în acest uh, caz, aici Malta. Prin urmare, propunerea mea este să lăsăm deschisă această petiție. Comisia care a fost responsabilă pentru elaborarea acestei legi, oricare a fost ea, ar putea să ia în considerare acest subiect. Interzicerea este un lucru, însă oferirea unor alternative e un alt lucru. Și de aceea a trebuit să acționăm pentru că cea de-a doua parte a fost omisă. Atunci când se înaintează noi legi, trebuie să fim atenți la asemenea uh, aspecte. Trebuie să fim de asemenea conștienți de faptul că uh, unor putem pune în pericol existența unor persoane. Datorită unor acțiuni ale noastre, uh, unii pot ajunge la practici ilegale. Prin urmare, sugerez să lăsăm deschise această petiție și comisia responsabilă pe fond să se ocupe uh, de problemă. În acest caz, ar trebui să ne gândim și la aspectul juridic pe care nu îl putem ignora. Nu putem să contestăm uh, o lege uh, existentă și pentru care am uh, lucrat chiar noi. Doamna Ocan are dreptate aici. Ar trebui să revenim însă la o problemă care nu este individuală. E una care are impact asupra unei comunități, asupra unui ansamblu de persoane. Propunerea domnului Iar și anume să solicităm uh, Comisiei pentru pescuit o alternativă, nu este o idee proastă. Asta însă nu înseamnă că vom uh, reanaliza legea pe care am votat-o. Nu știu dacă am fost suficient de clară, însă mă întreb dacă nu cumva doamna Scalco dorește să reintervină în legătură cu această problemă. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Sunt de acord cu analiza dumneavoastră. Problema este că aici sunt două chestiuni, două mize. Mai întâi, petiționarii spun că în Cipru această practică este folosită și este una ilegală și petiționarul are suficient material uh, probant că uh, pescarii ciprioți primesc licențe pentru a avea acest tip de practică și îl invităm să lanseze o plângere pe această chestiune. Începește controlul. Controlul rămâne o responsabilitate a statelor membre, dar Comisia are câteva instrumente ca să verifice că regulile sunt aplicate și vom continua să utilizăm cât mai bine aceste instrumente pentru a ne asigura că regulile sunt aplicate cum trebuie. În ce privește alternativele, a doua problemă este legată de problema socială și economică sau impactul acestei prevederi asupra vieții oamenilor și Comisia împărtășește această uh, preocupare, însă vreau să subliniez că această reglementare abordează multe aspecte ale pescuitului și în special acele practici care au cel mai important impact asupra resurselor și mediului, de exemplu traulerele, așa cum ați menționat. Există multe restricții uh, față de traulere în, acest, în această reglementare. Deci nu ne ocupăm de Uh, situații în care niște indivizi se duc odată și pescuiesc de plăcere sau pescuitul unor asociații sportive. E o uh, prevedere care are multe interdicții și restricții care se aplică sectorului uh, de pescuit industrial. În ce privește alternativele, aș vrea să vă reamintesc că există Fondul European pentru Pescuit, care oferă și uh, fonduri pentru reconversia activităților de pescuit și aici responsabilitatea revine autorității operaționale din statul membru de a aloca aceste fonduri și poate petiționarul ar trebui să ia contactul și cu uh, aceste autorități care sunt uh, responsabile de fondul de pescuit și să vadă dacă poate obține fonduri pentru reconversia activității sale, care rămâne ilegală conform uh, reglementării mediteranene. Okay, anything to be added to this explanation? Președinta, alte explicații? Sunteți satisfăcut, domnule Busutil? Mai aveți ceva de adăugat? Sunt satisfăcut uh, la primul punct, uh, ceea ce înseamnă că această persoană, evident, nu știa că această practic era interzis uh, până când a fost uh, oprit, pentru că toți prietenii lui din Cipru o făceau și acum e clar că este ilegal nu doar într-o țară, ci în toate. Al doilea punct cred că e mai puțin clar. Cred că noi, în calitate de comisie, ar trebui să-i scriem și să-i oferim informații în legătură cu ce alternative poate avea, pentru că aceasta e o chestiune serioasă. El trebuie să-și găsească o nouă sursă de venit și Aici, poate, ajutorul comisiei ar fi foarte util mai degrabă decât să mergem la Comisia de Pescuit. Deci să oferim informații concrete în legătură cu unde trebuie să meargă ca să-și construiască o nouă viață, pentru că despre asta e vorba. Na, niciodată n-am cerut ca o lege să nu fie respectată. E, e incontestabil, doamne președinte. Tot ce spun este că dacă uh, o lege afectează o familie și uh, câștigul acelei familii, atunci trebuie să ne gândim la alternative pentru acea familie și în acest caz trebuie să le oferim informații. Vă mulțumesc. Deci Colegul Busutil uh, are dreptate. Și eu consider că este util să încercăm să găsim alternative necesare. Deci cred că e corect să uh, cerem informațiile acestea Comisiei și cred că e o bună idee să discutăm și cu Comisia de Pescuit. S-a vorbit foarte mult despre asta, dar cred că trebuie să căutăm alternative. Ce deci, spune Comisia are dreptate, dar și Comisia de Fond e locul unde trebuie să căutăm uh, informațiile. Nu cred că trebuie să ne contrazicem aici. Cred că atât Comisia, cât și Com Comisia Europeană, cât și Comisia de Pescuit ar trebui folosite, pentru că, până la urmă, cum a spus domnul Busutil, scopul este să ne asigurăm că petiționarul primește un răspuns și cred că trebuie să ajutăm Malta pentru că agricultura și pescuitul sunt foarte importante și alternativele de a câștiga existență sunt foarte importante. Trebuie să ajutăm statele membre să găsească o soluție. Președintele, cred că va trebui să trimitem o scrisoare petiționarului pentru că avem toate datele sale de contact, dar în același timp ne poate confirma asta reprezentantul Comisiei, că această prevedere nu este în vigoare, deci avem o altă dimensiune de care trebuie să ținem cont. Să nu uităm de altfel că fiecare membru, fiecare deputat are posibilitatea să pună o întrebare comisiei. Deci mă întreb, domnule Busutil, dacă dumneavoastră, doamna Auken, domnul Iară sau eu, n-am putea, în calitate de membre ai Parlamentului European, să punem o întrebare Comisiei Europene și să vedem ce ne răspunde. Și mă iertați, mă refer acum la Comisia Parlamentară pentru Pescuit care sunt uh, din Austria și nu sunt expert în uh, pescuit, dar vreau să întreb dacă doar această persoană are această problemă sau sunt mai multe care se confruntă cu aceeași dificultate. Cum spuneam, nu sunt expert în materie, nu vreau să uh, pornesc aici o discuție de fond, dar cred că situația particulară a acestei familii trebuie pusă într-un context mai mare, mai larg. Câte persoane sunt direct afectate de această lege? Da, am precizat. Am menționat în uh, sugestia, în citatul uh, pe care l-am făcut în engleză. Deci o să păstrăm deschis acest, uh, această petiție. Da, domnule Busutin? Colega noastră a fost foarte drăguță. E vorba de o mică comunitate de oameni și uh, practica aceasta este ce înseamnă să uh, te scufunzi și să pescuiești cu harponul. Și e o comunitate foarte mică, nu cred că sunt mai mult de 50 de oameni, uh, cel puțin în țara mea. Îmi închipui că și în Cipru sunt puțini. Dar faptul că e un număr atât de mic de oameni, asta nu înseamnă că nu trebuie să le dăm atenție dacă modul lor de viață și sursa lor de venit este dintr-o dată blocată. Însă vă mulțumesc pentru interes și pentru preocupare. Da, deci păstrăm deschis această petiție, așteptăm mai multe informații și ne vom referi la ea ulterior. Trecem acum la petiția 980 eh, a domnului Torkfield Torksen de naționalitate daneză în numele unui grup de cetățeni privind proiectul de autostradă care leagă uh, orașele Kittler și Zondenborg din Danemarca. Petiționarii Petiționare sunt cu noi? Sunt alături de noi? Da? Puteți să luați cuvântul. Aveți... Luați cuvântul, domnule. You are ready yeah. to, to address. Ja, mit navn er Torkel Thorsen. Jeg er dansk statsborger og er mødt her i dag for endnu en gang at forklare det motorvejsprojekt,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 I kvælstofberegningerne har man ikke medtaget den ekstra belastning, der kommer fra den stigende trafik. Asupra regiunii și uh, s-a calculat că va fi o supraemisie de azot de 45% din cauza emisiilor autoturismelor, iar traficul în creștere pe uh, autostrada Frensburg va afecta direct zona de protecție naturală. Nu s-au examinat consecințele activităților militare care deja există în uh, această regiune și uh, nu s-a făcut o analiză a efectelor globale ale acestui proiect pentru că acumularea unor efecte mai mici poate duce la un efect mai mare. În ce privește utilizarea cimentului și a pulberilor, proceduri folosite în, în timpul construcției acestei autostrăzi ar fi foarte nocivă, sunt materii foarte nocive pentru plămâni, pentru ochi. Acest praf fiind se va uh, răspândi apoi în, uh, până foarte departe, mult departe de locul unde au fost utilizate și va afecta o zonă foarte mare. Proiectul de autostradă încalcă interdicțiile de planificare care există uh, în acest moment, pentru că nu s-au luat în considerare transee alternative. Și nu este nevoie să avem un proiect atât de mare pentru a asigura nevoile de trafic ale unei mici insule, care are foarte puține vehicule înmatriculate. Comisia Europeană a fost dezinformată cu bună știință uh, când a cerut informații despre acest proces, pentru a se, despre acest uh, proiect, pentru a se evita proiectul. Și s-a modificat uh, în mod tardiv traseul acestei autostrăzi, ceea ce de asemenea este o încălcare a regulilor. Cred că aceste încălcări sunt cât se poate de serioase, încât Comisia ar trebui să înceapă o produce, procedură de infringement și să uh, introducă recurs la Curtea de Justiție. Vă mulțumesc pentru atenție. Intervenție fără microfon. Christopoli, Um, as this committee well knows... Reprezentantul Comisiei. Știți foarte bine că este greu să realizezi un echilibru între protecția naturii și nevoile economice, mai ales când e vorba de situri Natura 2000. Dar existența unui sit Natura 2000 nu exclude complet activitățile economice. Cea mai bună cale de a echilibra cele două interese care se află adesea în conflict este o evaluare de impact și autoritățile daneze au făcut acest lucru, au făcut o evaluare de impact a acestei autostrăzi. Datorită acestei petiții am constatat că există anumite dubii în legătură cu calitatea evaluării de impact și de aceea Comisia a lansat o procedură cu o scrisoare formală de notificare în 2008 și era vorba de impactul asupra alimentelor, apelor din uh, subsol și uh, păsărilor. În răspunsul lor, autoritățile daneze au indicat că considerau că unele părți ale proiectului vor fi schimbate, un tunel uh, avea să fie schimbat cu un pod, în ce privește nutrienții au dat informații că nu există probleme, au recunoscut faptul că va fi o problemă pentru broaște și planul de acțiune, care este unul public și accesibil, arată că au creat niște pasaje pentru broaște uh, și pentru păsări au făcut un studiu indicând că zgomotele de pe autostradă nu vor fi o problemă pentru păsări. Deci, pe baza acestei informații, noi la comisie am uh, concluzionat că nu aveam suficiente dovezi să continuăm un caz juridic și în martie 2009 comisia a decis să închidă procedura de infringement. Am ascultat ce a spus petiționarul că am fost păcăliți. Trebuie să spun că noi nu avem indicații în legătură cu acest lucru. Dacă are domnia sa, așteptăm să ne ofere și nouă aceste informații însă o scrisoare de notificare formală este un document public, răspunsul autorităților daneze este un document public, ele pot fi consultate și doar dacă mai există evidențe, uh, dovezi suplimentare, atunci decizia Comisiei de a închide cazul, care a fost luată în 2009, rămâne valabilă. În lipsa unor noi dovezi. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc, uh, doamnă președinte. Am mai vorbit de această petiție și problema, care cred că e foarte reală, este că directiva Natura 2000 nu este uh, respectată în ce privește nevoia de a lua în considerare trasee alternative. Sigur că trebuie să ținem cont și de nevoia de activități economice, dar întrebarea este, există uh, alternative și rute alternative care să evite să afecteze acest uh, sit Natura 2000. Avem uh, problema biodiversității și Comisia pare să accepte un anumit număr de consecințe. Dacă statele membre spun pur și simplu că gata, nu e nicio soluție, Comisia acceptă și se uh, autoritățile daneze s-au concentrat pe elementul cel mai puțin pertinent, și anume zgomotul, cel mai puțin pertinent față de criteriile uh, directivei Natura 2000. Și vă pot da un exemplu pe care l-am văzut acum câțiva ani. E o problemă de gestionare a directivei Natura, privind siturile Natura 2000 de către statele membre. În raportul pe care l-am făcut acum 2 ani, s-a insistat că acest punct, ce anume nevoia de a căuta uh, soluții alternative, este foarte important și, din păcate, nu se întâmplă. Și la fel s-a întâmplat și aici, nu s-au căutat, nu s-au examinat uh, trasee alternative. Poate că s-ar fi putut găsi o altă soluție care să aibă mai, un impact mai mic și este regretabil faptul că la comisie se acceptă pur și, se acceptă pur și simplu deciziile autorităților locale și este regretabil că lucrurile se întâmplă în acest fel. Așadar, cer comisiei, așa cum am făcut și ultima oară când am discutat această petiție, să examinăm problema efectelor cumulative și să se ceară statului danez să facă un raport privind posibilele soluții alternative, pentru că directiva Natura 2000 trebuie luată foarte în serios și asta nu se întâmplă aici. Și nu cred că este o soluție bună cea propusă de comisie. Uh, it seems that we are... Se pare că în multe cazuri ne confruntăm cu probleme pe care nu le putem verifica propriu-zis. Aș vrea să avem comisii care să poată avea observații obiective pe acest, cu privire la aceste informații. Sunt sigură că orice petiție am avea, răspunsul public al guvernului danez în ceea ce privește cele mai noi informații cu privire la măsurători și așa mai departe, va fi, va exista, va fi făcut public și Mai așteptați informații suplimentare, doamna Ocan? Nu mă mulțumește faptul că Comisia nu solicită această condiție care există în directiva Natura 2000 activitățile economice nu sunt interzise, dar statele membre trebuie să vadă care sunt efectele cumulative și trebuie să vadă dacă există alternative care pot fi avute în vedere. Asta s-a întâmplat în Polonia, când am avut acel caz foarte important care a fost finalizat în avantajul naturii, Natura 2000, dar a fost o luptă constantă, continuă cu autoritățile naționale și regionale din Polonia și a fost o luptă și cu Comisia, care trebuie să accepte că uh, nu poate spune activitățile sunt legale și nu putem face nimic și atât. Deci, încă o dată, trebuie să avem un studiu de impact în care să se includă efectele acumulate, mai ales în ceea ce privește îngrășământul utilizat, azotul și ce se întâmplă cu întreaga zonă, cu întreaga regiune. Asta aici am avut de spus. Mulțumesc, domnul Meier. Mulțumesc, doamnă președintă. Există multe cazuri și acesta este unul dintre cazurile care pare să Uh, se referă la o incompatibilitate între dezvoltare și durabilitate. Comisia noastră întotdeauna a susținut că dezvoltarea trebuie să fie durabilă. Dacă nu e durabilă, nu putem vorbi de dezvoltare. Prin urmare, sunt de acord cu cele spuse de doamna Aucan și continu să insist asupra nevoii de a identifica alternative care să permită să existe o dezvoltare care să fie durabilă în zona respectivă. Principiul acesta al durabilității e un principiu pe care îl promovăm și pe care noi îl întâlnim în toate petițiile pe care uh, le primim. Și dacă Comisia Europeană are îndoiel cu privire la situație, cere statele mem- statelor membre să facă schimbări și cred că trebuie să insistăm să se întâmple asta, așa cum a spus și doamna Aucan petiționarul, dacă dorește să intervină. Mulțumesc, doamnă președintă. Trebuie să existe analize suficiente referitoare la uh, autostrada existentă. Va exista un trafic sub suplimentar pe 45 și pe Flensburg-Vai, care are contact direct cu acea uh, regiune, zonă, Natura 2000 și există o poluare fonică destul de mare. Investigațiile făcute de până acum n-au nimic de a face cu aceste studii de impact necesare care nu au fost efectuate. We go to the report. Trecem la următoarea petiție, petiția doamnei Maria José Chavez Reyes, de cetățenie spaniolă, privind construirea unui drum care traversează parcul natural Sierra de Aracena din Huelva. Uh, pali από την Ισπανία για Există o petiție similară care vine tot de la un cetățean spaniol referitor la construirea aceluiași drum într-o localitate asemănătoare din aceeași regiune. În numele comisiei, nu știu exact care este numele dumneavoastră, dar aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. După cum a explicat uh, Comisia în comunicarea sa către această comisie în iulie 2010 și conform celor mai noi informații pe care le avem la dispoziție, studiul de impact este în derulare pentru construirea acestui drum. De asemenea, probabil știți că înaintea acestei petiții, Comisia a inițiat un studiu pilot pentru a vedea care sunt informațiile primite din întrebarea scrisă 4160 din 2009 din partea domnului domnei Lambert, eurodeputat, care avea legătură cu trei drumuri, trei elemente de infrastructură care puteau avea un impact asupra aceleiași locații. Sierra de Arasena și Picos de Aroce. Autoritățile spaniole ne-au spus că studiile de impact erau în derulare, comisia a încheiat studiul pilot și a păstrat legătura cu autoritățile din Spania. Următorul pas pentru serviciile noastre este să așteptăm să primim aceste studii de impact din partea autorităților și apoi să vedem care este impactul asupra comunității al acestor proiecte și să vedem dacă este conform sau nu cu legislația în vigoare. Mulțumesc. Sí, muchas gracias, Presidenta. Fin, agradezco. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc pentru acea informație de la reprezentantul Comisiei. Da, e vorba de, un autos, de o autostradă care va traversa un parc natural un site uh, Natura 2000 și o biosferă naturală foarte importantă. Autoritățile încă nu au luat hotărârea finală cu privire la traseul construcției respective și având în vedere cele spuse de reprezentanta Comisiei și de interesul pentru acest parc natural, propun să păstrăm petiția deschisă și să urmărim uh, îndeaproape ce se întâmplă uh, împreună cu Comisia, odată ce știm rezultatele monitorizării. Mulțumesc, domnule Mer, spune doamna președintă. Și acum intervine fără microfon. Από putin Ισπανία, σχετικά me, με Trecem la următoarea petiție, tot din Spania, Recomandare referitoare la măsuri care trebuie luate pentru conservarea Parcului Protejat Natura 2000 în insulele Canare. Reprezentantul Comisiei are cuvântul. Comisia a transmis în februarie 2011 o comunicare acestei comisii pe acest subiect. Am primit între timp o serie de informații de la petiționar și o copie a planului a proiectului de planificare adoptat pentru regiunea respectivă vă putem confirma că majoritatea chestiunilor uh, menționate de petiționar aveau nevo- legătură cu utilizarea terenului și nu cu um, principii din Natura 2000. Acest proiect de utilizare a terenurilor, de planificare a terenurilor, are anumite probleme de gestionare care țin și de fauna și flora din zona respectivă. O altă parte a petiției se referă la gestionarea acestui site și aș vrea să vă spun că am, la nivelul comisiei am deschis un caz împotriva Spaniei cu privire la gestionarea siturilor Natura 2000 în zona Macaronezii, fiindcă în această regiune Spania ar fi trebuit deja să aibă implementate măsuri de protecție. Dat fiindcă sunt situri care au fost uh, desemnate ca în Natura 2000 cu peste șase ani în urmă. Aspectele legate de gestionare vor fi uh, avute în vedere de comisie și vor fi continuate cu o uh, scrisoare de încălcare a prevederilor. Celelalte părți din petiție care au de-a face cu planificarea urbană rămân de soluționat. Sí, muchas gracias. Eh, fin, yo celebro que la Comisión... Mulțumesc. Salut faptul că Comisia a inițiat această procedură de încălcare. Insula Lanzarote are foarte mult de suferit în ceea ce privește construcțiile care se derulează acolo. Uh, se construiesc uh, hoteluri mari cu 2000 de camere și totuși vorbim de un sit care face parte din Natura 2000, deci cu un statut special. Apreciez faptul că directiva este susținută și apărată și de comisie. exact ca și la punctul anterior, cred că trebuie să păstrăm petiția deschisă pentru a vedea ce se întâmplă. Mulțumesc, domnule Meier, spune doamna președintă. Trecem la următoarea petiție. Petiția de la punctul 19 rămâne deschisă. Petiția 20 este adresată de domnul Francisco Mesa Diaz, de cetățenie spaniolă, privind utilizarea fondurilor europene pentru Parcul Național Doniana. Împreună cu această petiție, a domnului Francisco Mesa Diaz, avem și petiția domnului Javier Castroviejo, tot spaniol, în numele clubului de Doniana, privind deteriorarea condițiilor din acest parc național. Reprezentanta comisiei, doamna Michelini, are cuvântul. Vă rog să vă adresați la prima peti- cu... să vă adresați la prima petiție. Sau domnul Hernandez, pentru ambele petiții? Tori Badela. Sí. Sí, muchas gracias. Con... Mulțumesc, doamna președintă. În ceea ce privește această petiție, Comisia a, a transmis o comunicare pentru această comisie în care a spus că majoritatea chestiunilor uh, aveau legătură cu planificarea urbană și Comisia nu are competențe în acest domeniu, după cum știți. Majoritatea acestor cazuri sunt rezolvate în instanțele din Spania. De curând, petiționarul a trimis noi documente comisiei, fiindcă în documentele trimise inițial nu se menționa în mod concret nici o uh, neregulă în ceea ce privește fondurile comunitare. În noile documente pe care le-am primit era menționată o astfel de situație în referitoare la faza a doua din 94-99 a activităților din Doniana, acoperite cu fonduri europene. Petiționarul ne-a transmis un rezumat al raportului unei investigații făcute de Camera de Audit din Andalusia și se menționează acolo un centru internațional pentru conferințe. unde urmează să aibă loc întâlniri și studii referitoare la parcul național. Unul din sedii este în locul de unde am primit această petiție. Acest rezumat de raport din partea Camerei din Andalusia are o singură recomandare referitoare la activitățile de cofinanțare și singura încălcare este că nu există o plăcuță acolo unde să se spună că e vorba de cofinanțare. Plăcuța a fost instalată, deci lucrurile sunt acum în regulă. În plus, planul operațional pentru Doniana s-a derulat până în 99, deci lucrurile au fost încheiate de către comisie, au fost luate în considerare toate rapoartele de monitorizare și am analizat toate posibilele neregularități. Programul a fost complet încheiat. Singurul fond menționat de petiționari este FADR și nu credem că există nereguli în ceea ce privește utilizarea fondurilor FADR aici nu credem că există motive întemeiate pentru a continua investigațiile aici și am să dau cuvântul colegii mele de la DG Agri care va da detalii. Thank you. Um, for the agricultural part, the petition... Mulțumesc. Din perspectiva agricolă, petiționul face trimitere la uh, Montemerismus. Se prezintă mai multe documente și articole din presă care au legătură cu ceea ce spunea și domnul Hange Meregea. Domnul Gemere este reprezentantul comunității locale care uh, se pare că a încălcat uh, planul elaborat de guvernul local. Comisia deja um, examinează toate aceste acuzații și se încearcă găsirea unui răspuns scrisoarea 1976 per 08 uh, sau uh, la cea 0, uh, petiția 0262 per 2008. Petiția pe care o analizăm acum, după părerea noastră, nu aduce elemente noi cu privire la implicarea fondurilor europene în aceste nereguli. Se Păstrează așadar observațiile pe care le-am făcut uh, în uh, trecut, adică două uh, observații, și anume că după, părerea, după cunoștințele pe care le avem și datele care au fost furnizate, acuzațiile legate de planurile din Montemerismas nu se leagă de fonduri europene. Apoi, problema va fi rezolvată de legislația națională. Mulțumim! Domnule Mulțumesc, doamnă președinte. Doream să întreb dacă Comisia a răspuns la ambele petiții, pentru că mi se pare că vorbim despre două subiecte eh, diferite. Pare însă că ne-am referit la uh, același eh, lucru. Avem uh, planul Doniana pe de-o parte și apoi uh, petiția legată de situația parcului uh, național. Aș dori să știu așadar uh, cum stau lucrurile în legătură cu cea de-a doua petiție, care este părerea Comisiei în legătură cu aceasta. Mulțumesc. În legătură cu cea de-a doua petiție, e bine, odată cu ea, Comisia a primit și uh, plângeri din partea unor ONG-uri și a altor uh, grupuri. Există și Uh, o altă plângere, 6014 per 2008, uh, prezentată de un eurodeputat, domnul Mer, care este aici de față. Acestea au legătură cu parcul Doneana și cu zona care a fost uh, desemnată de importanță comunitară. și asta în conformitate cu directiva privind habitatele. Comisia a solicitat informații din partea autorităților uh, spaniole. Raportul uh, cu privire la proiectul pilot, uh, cum am spus și în comunicarea anterioară, a fost analizat și comunitatea a studiat și răspunsul autorităților locale. S-a analizat și posibilitatea de a solicita mai multe informații cu privire la directivele habitat și apă. Toate aceste lucruri au fost comunicate petiționarului. Am primit uh, răspuns din partea autorităților spaniole și acum analizăm acest răspuns la nivelul serviciilor noastre tehnice. E adevărat că procesul este destul de lent, însă totul se justifică prin complexitatea fenomenului și uh, inform nivelul informațiilor pe care le-am uh, primit. Mulțumim! Domnul Maier, Mulțumesc, doamnă președinte. Cu privire la această a doua petiție, din nou uh, salut uh, intervenția Comisiei aici, pentru că Parcul Natural Doniana este uh, un parc care face parte din patrimoniul UNESCO și trebuie să ne asigurăm așadar că Parcul Doniana va fi păstrat. În ceea ce privește cea de-a doua petiție, Cred că ea ar trebui să rămână deschisă. Doamna președinte, nu știu uh, ce ar trebui să facem în legătură cu prima petiție. Oare ar trebui să o uh, închidem? Din nou intervenție fără microfon, doamne președinte. A doua petiție trebuie păstrată deschisă. Domnul Iar, eu cred că ar trebui să închidem prima petiție și să o păstrăm pe a doua uh, deschisă. Bun, deci o închidem pe prima și o păstrăm pe a doua deschisă, ne doamnă președinte, după care iarăși intervenție fără microfon. Α, η επόμενη από την Ισπανία, από τον, με αναφέροντο τον κύριο Ινάκη Ρεγέρο Κάστρο. Tot în legătură cu Spania, mai avem o petiție care se leagă de uh, o încălcare a directivei privind uh, habitatul și uh, păsările sălbatice. Autoritățile regionale sunt uh, responsabile de uh, gestionarea unui parc uh, național picos uh, de Europa și haideți să vedem cum stau lucrurile. Comisia are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. A trebuit aici să clarificăm o chestiune care ține de uh, procedură. Răspundem uh, la informații suplimentare pe care le-am primit în, uh, primit în octombrie 2009 cu privire la uh, petiția 166 pe 2006 adresată de uh, domnul Inachire Castro. Nu este petiția inițială căreia i-am răspuns deja, spunând că nu exista o încălcare a legislației europene. Această petiție primită în 2009 uh, se leagă de fondul de coeziune și de dezvoltare care a uh, finanțat uh, stații de epurare în parcul acesta național. Se pare însă că aceste stații de epurare nu funcționează. Prin urmare, se solicită Comisiei implicarea pentru a se asigura că aceste stații vor putea funcționa. Acestea au fost uh, finanțate în proporție de 80% din uh, fondul de uh, coeziune și s-a oferit 5,7 milioane de euro. Comisia a primit o plângere în 2006 din partea aceluiași petiționar în legătură cu același subiect. Așadar, Comisia ar dori mai întâi să informeze Parlamentul că aceste stații de epurare au fost incluse în proiectul care viza fondul de coeziune din 1997 și în mai 2002 uh, am primit informații uh, despre acest proiect, iar în iunie 2002 uh, acesta a fost închis. Am primit informații în legătură cu regulamentul 1664 per 1994 cu privire la închiderea proiectului și la raportul final de proiect. Din 2006, În 2006 am primit uh, o petiție uh, și asta cu mult înainte de a obține informații. Am continuat să uh, păstrăm însă contactul cu uh, cei care gestionează aceste stații de epurare. Se pare că costurile de funcționare erau foarte ridicate. S-a semnat apoi un acord între autoritățile locale și cele uh, provinciale pentru a împărți aceste costuri. Însă, în ciuda acestui uh, acord, petiționarul afirmă că în continuare aceste stații de epurare n-au funcționat. Comisia a contactat autoritățile spaniole și în mai 2010 am primit niște rapoarte tehnice prin care ni se spunea că majoritatea acestor stații de epurare erau din nou operaționale în urma unor operațiuni de întreținere care au avut loc în 2009. Pe baza principiului parteneriatului și cooperării, în urma primirii acestor rapoarte tehnice, Comisia a comunicat cu petiționarul pentru a închide această petiție în octombrie 2010. Însă petiționarul a afirmat uh, că în continuare, o mare parte dintre aceste stații de purare nu uh, funcționau. Din nou, Comisia a întrebat autoritățile uh, spaniole dacă nu cumva se poate organiza o vizită de, uh, demonst- de demonstrație la aceste 58 de stații de purare pentru ca Comisia să vadă dacă acestea uh, funcționează sau nu. nu s-au încălcat uh, procedurile europene, pentru că aceste stații de epurare funcționau și uh, exista o respectare a normelor care uh, viza finanțarea europeană. Ne-am gândit dacă cumva este nevoie să mai facem verificări pentru a uh, vedea dacă legea este respectată și aceste verificări presupuneau că se poate organiza o vizită la fața locului pentru a putea închide această petiție care încă este deschisă. Uh, comisia va informa Parlamentul în legătură cu rezultatul acestei uh, vizite la stațiile de epurare pentru ca apoi să putem um, continua monitorizarea evoluției acestei petiții. Mulțumim, domnul Maier. Cred că răspunsul uh, comisiei uh, este unul uh, corect, pentru că vorbim și despre o altă zonă foarte importantă, Picos de Europa. Aș dori să spun că regret faptul că autoritățile adecvate, guvernul regional din Leon, nu au declarat această zonă ca uh, zonă protejată, ori acum un plan de gestionare deja a fost stabilit pentru această zonă. Putem să ne manifestăm uh, într-o scrisoare îngrijorarea pentru că uh, guvernul regional nu a declarat uh, Picos de Europa o zonă cu protecție specială. E o zonă foarte importantă din perspectiva biodiversității. După cum spuneam, planuri de gestiune trebuie aprobate în zonă. Uh, comisia noastră sugerează că această petiție ar trebui să rămână deschisă. Eu sugerez ca la vizita din iunie Comisia să nu verifice doar dacă aceste stații de purare funcționează sau nu, ci să se asigure că vor ajunge să discute și cu autoritățile locale ale orășelelor uh, mici din uh, acest uh, parc natural, uh, unde apele uzate ajung chiar în râuri. Prin urmare, sugerez ca această vizită să includă și aceste mici orășele și sate. Și toate acestea pentru ca comisia să vadă că, într-adevăr, apele uzate ajung uh, în apele râurilor direct, fără niciun fel de purificare. Mulțumim, spune doamna președinte. Sperăm că comisia va proceda exact așa. Domnul Iar, aș dori să constat faptul că există tot felul de informații care încă ne lipsesc, întrebări care nu și-au găsit răspuns. Prin urmare, aș dori ca această petiție să rămână deschisă până în momentul în care vom avea un răspuns. Dacă bine am înțeles ceea ce spunea domnul Maier, ar trebui să existe o declarație guvernamentală a guvernului din regiune. Uh, Există însă multe întrebări în suspens îi așteptăm răspunsuri și Comisia pentru Petiții trebuie să discute acest subiect și în viitor. Prin urmare, lăsăm lucrurile așa cum sunt, așteptând un răspuns. Odată ce vom primi niște răspunsuri, vom vorbi despre uh, ceea ce trebuie făcut în continuare. Domnul Meier are cuvântul. Aș dori să adresez uh, o întrebare domnului Iar de ce crezi că această comisie nu se poate adresa administrației pentru a adresa întrebări? Pur și simplu luăm legătura cu um, autoritățile din regiune pentru a declara această zonă ca uh, zonă cu protecție specială. Această zonă face parte din uh, zone protejate pentru diversitate, precum Alpii sau uh, Pirinei. Picos de Europa trebuie protejat și cred că asta n-ar trebui să ne pună probleme. Am putea uh, în continuare să monitorizăm situația, chiar procedând uh, astfel. Da, însă în ceea ce privește sistemul aplicat, mai putem discuta. Ieri uh, am hotărât să transmitem tot felul de scrisori, însă, din perspectiva mea, tot ne aflăm într-o etapă intermediară. Pentru că nu toate întrebările noastre și-au primit un răspuns și noi așteptăm aceste răspunsuri. Evident că comisia noastră a luat notă de situație, însă în acest uh, moment, pentru mine, ar fi suficient să continue uh, dialogul între uh, comisie și statul membru. Dacă avem întrebări pentru autoritățile regionale, va trebui să vedem exact care sunt acestea odată ce am primit și niște răspunsuri. Mai întâi a trebuit să existe un dialog între uh, Comisie și Comisia pentru Petiții și doar în momentul în care uh, răspunsurile au fost uh, uh primite, atunci uh, noi am putea adresa noi întrebări uh, statului membru. Cred că aceasta este cea mai bună metodă de a avansa. Comisia oricum cred că a luat notă de obiecțiile noastre și de obiecțiile dumneavoastră, domnul Maier, și uh, vor ști cum să acționeze în ceea ce privește această uh, petiție. E bine, vom transmite o scrisoare din partea noastră. Dacă bine am înțeles, în ceea ce privește desemnarea acestui uh, uh, sit ca uh, sit de protecție specială, e bine, cred că ar fi necesar ca noi să transmitem o scrisoare pentru a vedea dacă uh, asta s-a întâmplat sau nu. Comisia va face acest lucru și noi vom fi informați în mai. Domnul Maier. Cred însă că Comisia Europeană acționează cu privire la stațiile de epurare. Comisia n-a spus nimic în legătură cu uh, declararea acestei zone ca zonă uh, protejată. Comisia nu se va implica în asta, ci doar în problema stațiilor de epurare. Cine ar trebui să uh, spună că Picos de Europa ar trebui să devină zonă protejată? E bine, Spania. De asta spuneam ce spuneam. Și nu înțeleg de ce cineva s-ar opune acestei idei. Ar trebui să luăm legătura cu autoritățile pentru a vedea dacă acestea intenționează să desemneze această zonă ca zonă protejată. Eu înțeleg că zone ca Alpii sau Pirinei sau Picos de Europa ar trebui protejate și mă gândesc că toată lumea este de acord cu mine. Prin urmare, ar trebui să solicităm administrației uh, spaniole un răspuns cu privire la uh, această decizie care nu a fost luată. Doamna președinte. N-am dorit să uh, minimalizăm uh, sensul răspunsului dumneavoastră, domnule Maier, însă cred că Comisia este obligată uh, să adreseze această întrebare autorităților regionale. Trebuie să întrebăm autoritățile dacă au desemnat acest, această zonă ca zonă protejată. Comisia trebuie să facă acest lucru și acum eu adresez o întrebare. Oare, în paralel cu demersul Comisiei, noi, ca și Comisie Parlamentară pentru Petiții, ar trebui să transmitem o scrisoare? În acest caz, mă gândesc că ar trebui ca Comisia Executivă să fie cea care adresează întrebări. Eu nu cred că Comisia noastră ar trebui să transmită o scrisoare oficială a autorităților regionale, pentru că asta este sarcina Comisiei Europene. După, după ce primim un răspuns, vedem ce facem. Doamna președinte, reprezentanții comisiei uh, doresc să se pronunțe în legătură cu ceea ce tocmai uh, am afirmat, adică ține de competențele comisiei să scrie o scrisoare? Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să precizez următoarele. În ceea ce privește Picos de Europa și alte zone de importanță uh, comunitară, E bine, acestea fac parte uh, deja din uh, Natura 2000. Ori directiva Habitate stabilește un proces prin care, la șase ani după adoptarea unei decizii în legătură cu o regiune biogeografică, în cazul nostru regiunea atlantică, zonele de importanță comunitară desemnate de statele membre ca uh, uh, zone protejate vor face obiectul unor uh, măsuri speciale. Această regiune geografică a Atlanticului a fost desemnată deja uh, zonă specială în monitorul oficial de către Uniunea Europeană în 2004. În decembrie 2010, s-au consolidat aceste măsuri. Picos de Europa a fost desemnată o zonă de protecție specială și aici autoritățile trebuie să intervină. E o întârziere aici uh, a Spaniei în ceea ce privește reacțiile atunci când vine vorba de desemnarea unei zone uh, ca zonă protejată. Asta înseamnă că statele membre, Spania în speță, să ia anumite măsuri Uh, vis-a-vis -vis de această zonă. Spania trebuie să elaboreze un uh, plan de gestionare a resurselor naturale pentru a gestiona această zonă naturală. Uh, Comisia Europeană e conștientă de această întârziere a Spaniei și avem intenția să avem o abordare orizontală și pan-europeană în ceea ce privește acest dosar. Suntem pe cale de a strânge informații din partea mai multor state membre uh, care sunt afectate de această situație. Și pe baza acestor informații, dacă în continuare uh, zona nu a fost desemnată ca fiind protejată, uh, vom lua măsuri uh, de încălcare, care vor fi anunțate. Sunt zone care au fost desemnate în regiune ca zone protejate deja în 2001. Uh, și asta de către Portugalia și uh, Spania, pentru că zonele vizează Madeira și Azorele. Portugalia și Spania însă au întârzieri în ceea ce privește uh, numirea zonelor care trebuie conservate și Comisia intenționează să lanseze procedurile de încălcare vis-a-vis de aceste state. În ceea ce privește Spania, cazul a ajuns deja în fața Curții Europene de Justiție. Aceasta este situația. Europeo eh, es competente si lo estima. Comisia PETI și practic orice membru al Parlamentului poate să contacteze un stat membru și să le reamintească de această întârziere și de cerința de a respecta eh, regulile europene, dar Comisia face și acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul eh, Willy Maier. Mulțumesc foarte mult. Cred că ar trebui să trimitem o scrisoare, dată fiind această informație. Există o întârziere de ani deja și cred că putem scrie în mod prietenesc autorităților din Castilia Leon și vrem să știm de ce s-a întârziat deci cum spuneam, un an pentru declararea acestei zone de zonă protejată. Și dată fiind, eh, dat fiind faptul că și Comisia eh, lucrează la această chestiune, cred că ar trebui să contactăm administrația, așa cum am făcut-o și în trecut, să ne spună de ce există această întârziere în aplicarea legislației comunitare. Domnul Iar, propunerea mea este să discutăm în uh, reuniunea coordonatorilor. Dacă facem ceva, ar trebui să facem acest lucru ca și comisie și, din păcate, nu toată lumea este acum prezentă. Dar propun să păstrăm petiția deschisă și comisia oricum colaborează cu noi pe această chestiune. que no entiendo, realmente no entiendo por qué tenemos que posponer una cosa tan evidente. Domnul Villemeyer, Chiar nu înțeleg de ce trebuie să amânăm ceva ce pare atât de evident. Am ascultat comisia, am văzut care e opinia lor. Cred că această comisie ar trebui să monitorizeze implementarea directivelor europene și comisia tocmai ne-a spus că există o întârziere de un an în aplicarea ei și asta sigur are legătură cu uh, natura cu natura protectoare. Deci trebuie să facem ceva. Cred că am putea să scriem o scrisoare Spaniei, dar nu e vorba numai de Spania, și alte țări au întârzieri de acest gen. Deci sunt de acord. Nu, nu, cred că, nu sunt de acord că ar trebui să amânăm decizia de a scrie o simplă scrisoare. Nu mi se pare așa o un capăt de țară, cred că ar trebui să scriem o scrisoare către guvernul local din Castilia și Leon ca să ne arătăm interesul. Președintele Iar, ă, domnul Iar, eu cred că am o problemă diferită. Avem nevoie ca toate grupurile politice să susțină această scrisoare și nu toate sunt prezente aici. Despre asta vorbesc. Și dacă ne uităm la asta, nu o să fie un dezastru dacă mai amânăm puțin. De aceea am cerut să discutăm acest lucru la întâlnirea coordonatorilor, unde măcar sunt prezenți reprezentanții tuturor grupurilor și, indiferent ce facem, cred că asta ne va permite să fim cât mai uh, să respectăm regulile și lucrurile să facă așa cum trebuie făcute. Asta este cererea mea. E din cauza prezenței scăzute din această dimineață, de aceea am făcut această propunere. Domnule Iar, nu înțeleg ce spuneți. Dacă mă uit aici, suntem aproape toate grupurile reprezentate. Sunt și socialiștii, și PP-ul, și GUE, și Verzi. Nu putem să, să amânăm de fiecare dată că nu e prezent un grup. Și eu susțin ideea de a transmite această scrisoare și cred că uh, dacă păstrăm asta ca o condiție în viitor, să existe reprezentanți din toate grupurile, ne omorâm singuri activitatea. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Cashman, sunt de acord cu doamna Auken. Toate grupurile sunt reprezentate. Văd că este o dorință majoritară de a transmite această scrisoare. Această comisie n-a ezitat niciodată să facă acest lucru. Ce face comisia? Asta e treaba comisiei. Noi suntem uh, instituția suverană a Parlamentului și dacă considerăm că e nevoie să acționăm, atunci acționăm. Grupurile sunt reprezentate. Mi se pare că există o majoritate. Mulțumesc. Domnul Iar. Bine, sunt uh, un democrat, înțeleg că dacă majoritatea dorește asta, vom face asta. Președinta, deci vom trimite o scrisoare și facem asta pentru că considerăm că este în prerogativele noastre să facem acest lucru. Intervenție fără microfon. Acum trecem mai departe la petiția doamnei Helen Maura de cetățenie irlandeză în numele Asociației Abusos Urbanisticos de Almanzora, Asociația împotriva abuzurilor urbanistice din Almanzora, privind impactul dezvoltării urbanistice din regiunea Almanzora asupra văii Almanzora. Uh, dau cuvântul petiționarului. Doamna Hilen. Bună ziua, dați-mi voie să încep cu prin a spune că descrierea petiției este înșelătoare. Petiția noastră este făcută în numele oamenilor care au cumpărat de bună credință case în uh, Valea Almanzurei și după aceea s-au, și-au dat seama că sunt victimele haosului din planificarea urbană. Această problemă este cunoscută bine în Spania și a fost uh, subiectul a multor rapoarte și rezoluții în Parlamentul European între 2006 și 2009 și totuși problema persistă și crește în volum. Uh, aș putea să vă povestesc uh, situații îngrozitoare de sărăcie, stres financiar și suferință uh, prin care au trecut cetățenii europeni din această cauză. Pentru a pune lucrurile în context, conform unui raport făcut de ombudsmanul din Andaluzia în anul 2000, există o estim- se estimează că sunt 300 de mii de proprietăți ilegale în comunitatea autonomă a Andalusiei, doar acolo, dar există 17 comunități autonome în Spania. Deci am putea vorbi despre un milion de oameni și de o investiție totală de miliarde de euro. Comisia a avut o atitudine de susținere a petiționarilor în trecut, dar continuă să spună că nu poate interveni decât dacă chestiunea privește o implementare a, o problemă de implementare a legislației europene. Dar noi considerăm că această problemă este un atac asupra pilonului fundamental al Uniunii Europene și a legislației acesteia, libera circulație a capitalului și a oamenilor. Cetățeni din alte state membre au investit în multe, multe, multe mii de euro în aceste proprietăți și investițiile lor sunt uh, amenințate, dar ei nu pot să vândă uh, și să plece din, uh, din țara respectivă. Pentru că li s-a spus că proprietățile lor sunt ilegale. Cazul familiei Pryor este bine cunoscut la nivel internațional, dar sunt multe astfel de familii, multe alte astfel de familii în Spania. Oameni care au investit cu bună credință și care acum riscă să-și piardă investițiile fără să poată spera la o compensație sau oameni care trăiesc fără apă și electricitate sau uh, sunt amenințați cu demolarea sau sunt uh, amenințați cu ideea de a plăti uh, datoriile dezvoltatorilor imobiliari sau o combinație a tuturor acestor probleme. Acesta este foarte clar uh, un lucru care va face pe oameni să nu mai investească niciodată în Spania, după cum arată de fapt scăderea investițiilor masivă în această țară. Tratatul uh, protejează interesele economice ale consumatorilor, pentru că cetățeni din alte țări europene au, li s-au vândut proprietăți ilegale uh, prin intermediul unor uh, agenți imobiliari sau dezvoltatori care n-au respectat regulile sau avocați care s-au bazat pe și s-au bazat pe ideea că aceștia le vor oferi același nivel de serviciu ca și în țara lor de origine. De asemenea, legislația europeană protejează împotriva discriminării. Asta include și discriminarea indirectă. Și aici eh, investitori vin din țări unde care eh, problema este bine reglementată și unde există elemente de siguranță adecvate și ei se așteaptă ca acelea standarde să se aplice și în Spania și au fost șocați să afle că nu se întâmplă așa și asta înseamnă că ei au fost dezavantajați. Din nefericire, de asemenea, vorbim de o posibilă discriminare directă și aici mă refer la comentariile uh, Ministrului pentru Planificare și Locuințe din Andaluzia, care discutând, discutând această problemă recent uh, s-a referit la un grup de oameni care s-au stabilit ilegal pe teritoriul nostru. De asemenea, vedem că s-au încălcat uh, Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene. Carta se referă la aplicarea regulilor uh, legislației europene și este clar aplicabilă în interpretarea uh, principiului liberei mișcări a capitalului și persoanelor. Din acest punct de vedere, vedem că dreptul la demnitate, la, dreptul la propria casă și dreptul de a nu fi expropriat fără compensație au fost încălcate în mod grav. Stimați membri, am ascultat multe declarații de susținere și simpatie pe această chestiune, dar am văzut prea puține acțiuni. Noi nu vrem simpatia dumneavoastră. Vrem ca legislația europeană să fie mai mult decât niște cuvinte pe o bucată de hârtie. Vrem ca legile Europei să rezolve o problemă care în cel mai bun caz distorsionează funcționarea pieței interne și în cel mai rău caz distruge speranțele și visele multora. Închei cu o rugăminte ca uh, Comisia PETI să asculte declarațiile lui Helen Praera, care casă a fost demolată în 2008 și care acum trăiește, locuiește în garajul său. Mulțumesc! Doamna Pryor, da. Mulțumesc. În iunie 2002, un dezvoltator local ne-a arătat șase bucăți de pământ care au de vânzare uh, fiecare de 10.000 de metri pătrați. Toate aveau uh, uh, permise de planificare și de construcție și erau aproximativ 90 de case în zonă. Am ales un proiect de casă, o bucată de pământ am găsit un avocat, o bancă și am plătit un avans. În august 2002, avocatul nostru ne-a spus că uh, dezvoltatorul a primit toate permisele necesare și că va începe construcția în octombrie. Pe 15 mai 2003 casa era gata. Pe 22 mai 2003 ne-am mutat în Spania și pentru a locui acolo full-time. Aveam apă, electricitate și toate documentele. Celelalte bucăți de pământ, celelalte loturi au fost vândute și ele și s-au construit și pe ele case. Pe 20 aprilie 2004 am cerut o autorizație de construcție pentru piscină. Autoritățile ne-au dat această permisiune fără să ne spună că este nicio problemă. În septembrie 2005 am cerut o autorizație de construcție pentru a schimba garajul și pentru a construi un atelier. Din nou autoritățile ne-au dat acordul și nu ne-au spus că e vreo problemă. În mai 2006, primăria ne-a trimis o scrisoare care spunea că autoritățile au revocat uh, autorizația de construcție, că aveam 15, de, 15 zile să demolăm casa și să mutăm tot molozul pe cheltuiala noastră. Aparent, uh, acest lucru uh, uh, data din 2004 uh, și această decizie a fost luată în lipsa noastră, nu am fost informați nici înainte de discuții și de decizie, nici după. Avocatul nostru a angajat alți avocați din Murcia pentru a lupta în numele nostru și a încercat să oprească demolarea la un tribunal din Madrid în ianuarie 2008 Uh, Consiliul Andaluz nu a uh, așteptat decizia Curții Constituționale, ci pe 9 dimineața ne-au închis apa și electricitatea și ne-au dat două ore să ne golim casa de lucruri. Ei știau că noi suntem în timp, într-un proces de, litiga, de litigiu în Madrid și ne, le-am spus acest lucru în mod repetat uh, timp de două ore le-am spus că n-aveau dreptul să intre pe proprietatea noastră și să ne distrugă casa. Curtea Constituțională a, ne-a dat dreptate și a spus că guvernul regional n-ar fi trebuit să facă un proces fără să ne Uh, informeze și pe noi și uh, pentru că nu ne-au dat dreptul să fim reprezentați în uh, proces, au încălcat Constituția. Și judecătorii au decis că toate aceste decizii au fost uh, uh, nu și neavenite. Ne așteptam să ni se reconstruiască uh, casa, însă autoritățile locale n-au acceptat această hotărâre, au făcut apel și au câștigat și apelul continuă iar și iar. Am locuit în garajul nostru timp de trei ani și jumătate, fără apă sau electricitate. Sănătatea noastră s-a deteriorat, soțul meu a petrecut uh, două, a fost de două ori în spital. Ba, chiar ni s-a cerut să facem teste psihiatrice, pentru că ei nu cred că am suferit vreun stres în ultimii cinci ani. Suntem pensionari în vârstă care n-am făcut nimic rău și nu merităm acest uh, tratament. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Comisia, domnul Abris, mulțumesc, uh, doamnă președinte. Este un caz de încălcare a drepturilor de proprietate din nefericire conform articolului 51, paragraful 1 al Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Prevederile acestea se aplică instituțiilor uh, Uniunii Europene, respectând principiul subsidiarității și, cu, și statele membre atunci când acestea implementează legea europeană. Începește problema drepturilor de proprietate în Spania. Comisia Europeană nu poate interveni decât în probleme de implementare a Uh, legislației europene. Această conexiune nu a fost identificată acum. Asta nu înseamnă că petiționarii nu sunt protejați din punct de vedere al drepturilor fundamentale. Ei pot merge la Strasburg, pot să se adreseze Curții Europene a Drepturilor Omului după ce au epuizat toate căile de atac interne. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Andreasen, această comisie a primit uh, petiții similare cu acestea două de cel puțin 10 ani. A ascultat o serie de petiții care sunt despre același lucru. De două ori am ridicat problema cu primul ministru spaniol anul trecut și răspunsul lui a fost că Spania oferea, operează conform statului de drept. Vi se pare că ăsta ar fi un stat de drept? Nu accept argumentele propuse de Comisia Europeană. Acești oameni au suferit și suferă de multă vreme și acum este timpul să pentru acțiune și nu pentru și mai multe cuvinte. Cer acestei comisii să emită o rezoluție care să ceară ca finanțarea europeană către regiunile în care se produc asemenea anomalii să fie blocată imediat până când se găsește o soluție pentru acești oameni. Dacă acest lucru nu se află, nu se întâmplă, va trebui să adresez cererea primului ministru britanic pentru ca uh, contribuțiile britanice la bugetul european să fie blocate până când se găsește o soluție. Spania își pierde una dintre afacerile principale, turismul, într-un moment în care trece printr-o criză severă. Din nefericire, autoritățile spaniole și Uniunea Europeană nu reușesc să înțeleagă natura problemei și nu reușesc să găsească o soluție urgentă. Situația care afectează pe acești oameni este insuportabilă. Noi, reprezentanții acestor oameni, trebuie să acționăm acum. Vă mulțumesc. Președintele, intervenție fără microfon. Doamna președinte, vă mulțumesc. Domnul Helmer, vreau să vă spun că uh, mărturia pe care am ascultat-o este lucrul cel mai emoționant pe care l-am auzit vreodată în această comisie și aș vrea să-mi exprim uh, simpatia personală. Este absolut de imposibil de imaginat să vezi cum casa ta și toate uh, economiile tale de viață sunt distruse în acest fel. Am fost șocat să văd acele imagini. Doamnă președinte, asta este cam filmul Ziua Cârtiței. Am tot discutat asta și din nou ne întoarcem și mereu și mereu la acest lucru și eu personal sunt extrem de frustrat și de furios că vorbim despre Europa valorilor și despre uh, domnia legii și apoi vedem că dreptul de, statul de drept este încălcat în picioare într-un stat membru și Comisia spune ne pare rău, nu putem să facem nimic. Atunci, la ce mai avem Carta Drepturilor Fundamentale dacă ea nu poate fi folosită atunci când e nevoie? Și dacă nu ne place Carta Drepturilor Fundamentale în acest context, atunci uh, de ce nu Declarația Națiunilor Unite privind drepturile universale ale omului sau uh, Convenția Națiunilor Unite a drepturilor omului? Uh, noi suntem societăți libere și uh, piețe libere și acestea se bazează pe statul de drept. Statul de drept a fost călcat în picioare în Spania. Se, spaniolii se confruntă ca niște bandiți, nu ca niște oameni decenți. Este șocant și este scandalos. O piață liberă depinde de asemenea și uh, de drepturi de proprietate și contracte care să fi, poată fi aplicabile. Toate aceste lucruri au fost încălcate și avem un caz clar în care proprietatea acestor petiționari și nu numai a lor, știm că sunt sute și sute de alți cetățeni europeni, britanici sau din alte țări din toată Uniunea Europeană și cetățeni spanieli, spanioli ale căror drepturi au fost ignorate, contractele lor au fost încălcate Spania uh, impune decizii retroactive, deci contracte care au fost făcute cât se poate de corect, cu due diligence, cu consiliere juridică, aceste contracte sunt anulate. Uh, asta nu e în regulă și trebuie să cerem comisiei să acționeze și personal aș vrea să susțin uh, ideea colegei mele Marta Andreasen, trebuie să facem ceva substanțial și Uh, cererea de a uh, bloca finanțarea europeană pentru aceste uh, zone mi se pare cea mai bună cale de mers înainte și sper ca și Comisia să susțină acest lucru. Domnul Cashman. Mulțumesc, doamnă președinte. Am fost implicat în această problemă din 2004. Vreau să îi mulțumesc lui Helena pentru prezentarea sa și vreau să mulțumesc familiei Prior pentru că se află aici. Dați-mi să vă spun că nu ne ocupăm de această problemă de 10 ani, ci de 8 ani. Poziția Parlamentului a fost foarte clară, și anume că ce se întâmplă în ce privește urbanizarea și cumpărarea legală a construcțiilor ilegale este complet inacceptabilă și aș vrea să-i spun doamne Andreas și domnului Helmer că aspectele bugetare au fost deja votate în rezoluția Auken din 2009, deci sunt acolo. De ce să cerem să facem ceva ce am făcut deja? Vital este să se facă dreptate. Comisia are dreptate Carta se aplică numai în relație directă cu legislația europeană și cu directivele europene. Și trebuie să spun că dacă ar fi legi europene, da, directive europene privind drepturile de proprietate și accesul la justiție și compensarea, problema aceasta ar fi fost rezolvată în 2004, atunci când am făcut primul nostru raport nu vorbesc încercând să iau așa o distanță obiectivă. Am vizitat zona, așa cum știți, am vizitat regiunea în numele Parlamentului de trei ori și tragedia personală a acestor oameni este reală. Avem de-a face cu oameni din toată Uniunea Europeană. Deci cei care spun că asta este o problemă britanică se înșeală. Este o problemă europeană. Oameni care au uh, considerat că dreptul cel mai fundamental, uh, libertatea de mișcare în Europa și dreptul de a rezida și de a studia și de a munci în orice altă țară membră. Deci e o problemă europeană. Ce putem face? Din anumite puncte de vedere, Comisia are dreptate. Putem recurge la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, pe care fiecare stat membru trebuie să o semneze înainte să intre în Uniunea Europeană. Deci această petiție va fi păstrată deschisă pentru că acțiunile trecute și prezente ale guvernului spaniol nu sunt conforme cu uh, Convenția Europeană a Drepturilor române. Există, evident, o lipsă de acces la măsuri uh, juridice de compensare de, care să îndrepte lucrurile. Și cred că ori la nivel local sau regional, din uh, într-un motiv sau altul, autoritățile locale nu și-au făcut datoria. Nu vorbim de niște dezvoltări mici, izolate, imobiliare. În acest caz, vorbim de șase loturi, fiecare de 10.000 de metri pătrați. Dacă nu știi ce se construiește în uh, zona ta, înseamnă că nu-ți faci datoria față de cetățenii tăi ca și autoritatea publică locală și anume să protejezi mediul și zona întreagă uh, pe care ai fost votat să o reprezinți. Raportul uh, Arkham uh, propune multe măsuri, printre acestea și un, crearea unui tribunal și eu asta încerc să creez împreună cu guvernul spaniol. Deci să se creeze un tribunal și împreună cu miniștri și cu miniștrii regionali, pentru că e toată această problemă care complică lucrurile și anume autonomia regională. Noi în Parlament ar trebui acum Putem face acest lucru fie printr-o moțiune în plenară sau cred că nici n-ar trebui să mergem în plenară. Haideți să o facem acum. Ar trebui să cerem miniștrilor regionali competenți și miniștrilor naționali să se adune la oaltă pentru a crea o comisie și să vedem ce compensații trebuie plătite atunci când oamenii au cumpărat în mod legal, subliniez acest cuvânt, au cumpărat legal aceste proprietăți prin sistemul legal spaniol, folosind sistemul de planificare și zonare și au dreptul legal să rămână acolo. Asta mi se pare singura cale de urmat și trebuie să fiu sincer, ne apropiem de uh, o perioadă electorală în Spania vor fi multe promisiuni, va fi mul- vor fi multe vorbe aruncate, uh, dar trebuie să spun că o astfel de comisie acceptată de colegii spanioli din Parlamentul European și din Parlamentul Național e foarte importantă de obținut înainte de a ajunge la această perioadă electorală. Deci eu personal voi urmări această chestiune. Am uh, făcut asta împreună cu uh, membrii socialiști ai Parlamentului European. Mi s-a spus că guvernul andaluz Uh, examinează această uh, problemă de a legaliza așa numitele clădiri și construcții legale. Nu știu dacă asta se va întâmpla, dar trebuie să ne asigurăm în Parlamentul European că facem presiuni și că, promisiunile, că facem presiuni astfel încât promisiunile făcute în momente dificile să fie urmate în, uh, de acțiuni după perioada electorală. Deci asta vreau să văd că facem. Și în fine, pot să spun că salut faptul că toate partidele politice sunt implicate în această chestiune. Unele partide politice, deci, nu cred în Uniunea Europeană. Eu cred că singura modalitate de a rezolva asta este prin intermediul Uniunii Europene și prin intermediul Comisiei Europene și data viitoare când mă întâlnesc cu domnul Barroso, îl voi întreba ce poate face cu ceilalți comisari, dincolo de competențele lor juridice, pentru a face presiune asupra Spaniei. Pentru că trebuie să nu uitați că cei care cer acțiune, și vorbesc aici de guverne și de politicieni, denunță Comisia atunci când uh, se presupune că intervine în zone în care nu are competențe juridice. Deci e o abordare foarte echilibrată și delicată pe care trebuie să o avem și să lăsăm la o parte politica de partid din această uh, problemă, să nu încercăm să beneficiem uh, politic de pe asta, să beneficieze doar petiționarii și sunt zeci de mii de petiționari. Vă mulțumesc. Thank you very much, uh, Madam Chair. Mulțumesc, doamna Ocan, acum. Mulțumesc, doamnă președintă. Faptul că avem aici petiționarul mă face să simt nevoie că trebuie să îmi cer scuze. Nu spun că e cea mai mișcătoare petiție pe care am auzit-o, fiindcă am auzit și altele, dar asta nu înseamnă că lucrurile sunt mai bune. Sunt în totalitate de acord cu cele spuse de domnul Cashman și aș vrea să mai adaug câteva lucruri. În primul rând, pentru comisie. Știu că asta e răspunsul standard, nu noi suntem de vină, trebuie să vă adresați curții drepturilor omului în Strasburg. E o strategie care ucide lucrurile din fașă, știm, cu toții. Fiindcă e nevoie de foarte mult timp, aproape că îți pierzi orice speranță. Vreau să reamintesc Comisiei că o mare majoritate în Parlament a votat pentru raportul meu, ceea ce înseamnă că Parlamentul crede că putem uh, să abordăm aceste chestiuni noi aici și, și trebuie să facem asta. Comisia trebuie să fie de acord cu faptul că și dacă nu aplicăm carta, fiindcă toată lumea și-a ghidat uh, intervenția pe baza cartei. Dacă nu folosești cartea asta, nu înseamnă că nu poți să intervii pe astfel de subiecte. Avem un tratat, avem un tratat în articolul 2, se spune că există valori de bază și dacă aceste valori nu sunt respectate, atunci dar are rost să mai facem nimic. Până la urmă, ce facem noi dacă nu promovăm și apărăm valorile menționate în tratat. Și aș vrea să vă reamintesc, dragi colegi, că am hotărât să avem o audiere pe drepturile omului pentru a vedea cum abordăm acest subiect, fiindcă uh, e plicticos deja să auzi că comisia de fiecare dată spune nu e treaba noastră. Ba, e treaba dumneavoastră și Trebuie să găsim noi modalități de a rezolva lucrurile. Cred că ar trebui să, o parte din, să luăm o parte din recomandările din raportul meu, așa cum a spus domnul Cashman. Probabil știți ce s-a întâmplat cu bugetul în toamna lui 2009 după alegeri. Am fost păcăliți în Comisia Buget, fiindcă am avut un amendament clar, în conformitate cu ceea ce am hotărât în raportul meu. Era vorba de regiunea Valencia, dar se aplică și altor părți. Dacă nu există îmbunătățiri clare ale situației, trebuie să uh, oprim fondurile până când lucrurile se îmbunătățesc. Și acest amendament uh, a fost introdus într-un amendament nu de compromis, ca o păcăleală. Eu cred că era aproape o fraudă procedurală ce s-a întâmplat cu ce am vrut noi. Și cred că trebuie să încercăm din nou și de data asta să fim mai fermi cu colegii noștri de la buget. Am văzut ce s-a întâmplat, știu cine e împotriva noastră, îi cunosc și sunt de acord că trebuie să existe și politica partidelor aici avut în vedere. Nu știu cum să facem acest lucru, dar cred că Comisia poate depune un amendament la bugete. Apoi, în ceea ce privește ombudsmanul, trebuie să mă gândesc mai clar cum putem face lucrurile, dar dacă noi, Comisia noastră, cere un amendament, celor de la buget. O să văd cum se poate face acest lucru, nu sunt expertă. Dar trebuie să încercăm să fim mai fermi, fiindcă este de neacceptat. Aveți dreptate, e vorba de mii de petiții și majoritatea sunt spanioli. Deci nu e vorba doar de turiști care vin din afara țării. Majoritatea petițiilor, cel puțin în raportul meu, sunt spanioli. Legea Costa, acolo lucrurile sunt puțin diferite. Trebuie să vedem că uh, lucrurile sunt abordate puțin diferit. Și acolo există probleme mari, dar există un aspect comun. În legea Costa s-a permis o urbanizare anormală Trebuie să existe un răspuns din partea autorităților spaniole. Acolo, când am fost implicată în acel caz, îi întrebam pe oameni, dar de ce nu mergeți în instanță? Și ei se enervau pe mine și acum înțeleg de ce. N-are rost să mergi în instanță. E situațiile pe care le vezi la nesfârșit. Instanțele nu pot face față. Costurile sunt mari, povara mm, e foarte mare. Și de altfel, autoritățile își pot permite să prelungească acest caz la nesfârșit, lucru pe care oamenii obișnuiți nu îl pot face. Și ăsta este unul dintre motivele pentru care trebuie să ne asigurăm că ne respectăm obligațiile și că avem grijă de oameni, de cetățenii și de drepturile lor. Mulțumesc. May I ask a question? Aș dori să pun și eu o întrebare, dacă se poate. Ja, erstmal vielen Dank, also und vielen Dank auch an die äh, Petenten, die uns. Mulțumesc, mulțumim uh, petiționarilor care ne-au prezentat problema. Cred că Subiectul este unul foarte serios. Și cum a spus colega mea, e o situație în care peste noapte agoniseala de o viață unor oameni dispare. Când se întâmplă așa ceva, nu avem cum să influențăm lucrurile și atunci întrebarea este care, e până la urmă, e rostul Uniunii Europene. Uniunea Europeană nu este doar o formă fără nicio putere. Până la urmă sunt aici niște valori economice, valori politice pe care le promovăm instituții. Și cum au spus mulți dintre colegii care au intervenit, ce putem face în acest caz, eu cred că Uniunea Europeană nu trebuie să se ocupe doar de piețele europene, de accesul la piața unică sau de legile de mediu. Trebuie să se ocupe și de drepturile cetățenilor. Legea proprietății și accesul sunt lucruri care trebuie să fie promovate și ori de câte ori se întâmplă ceva de genul acesta în Spania, în Germania, oriunde, nu contează unde, fiindcă e vorba de cetățeni europeni și drepturile acestora trebuie să fie protejate oriunde se află ei sau proprietățile lor. Trebuie să știe că proprietatea le este protejată. Asta e chestiunea de bază. Asta e un lucru pe care l-am spus de mai multe ori. Există cazuri în care statul trebuie să intervină Deci trebuie să uh, intervină și să ajute la soluționarea problemelor. Și ce se întâmplă, de fapt, este că se încalcă legile. Propunerea mea este să păstrăm petiția deschisă. Așa trebuie să facem de câte ori există astfel de drepturi care sunt încălcate atât de flagrant. Sunt de acord de asemenea cu cele spuse de colegii mei. Avem Carta Drepturilor Fundamentale, trebuie să ne axăm pe asta și trebuie să ne uh, asigurăm că vom primi un răspuns și de la serviciul juridic de asemenea, vom aborda experți care probabil vor avea o părere diferită. Deci cred că toate aceste lucruri trebuie să fie puse în acțiune împreună. Până la urmă, chestiunea este și de natură politică și nu putem lăsa lucrurile să continue așa, așa la nesfârșit. Cred că până aici toată lumea este de acord. Trebuie cu toții să analizăm lucrurile atent și de aceea propun să le discutăm în alt, într-o altă întâlnire. Comisia trebuie să se gândească, să vedem ce putem face, fiindcă e o problemă care apare și reapare și cred că la un moment dat vom reuși să găsim și o soluție. Trebuie să trimitem scrisori tuturor statelor membre, fiindcă toate sunt uh, afectate, chiar dacă există state care nu sunt chiar așa de interesate de această situație. Cred că e un subiect la care trebuie să revenim. Putem vorbi și cu colegii din alte comisii și trebuie să vedem ce putem face și noi concret aici în Parlament. O să mai discutăm despre asta și în reuniunea coordonatorilor, o să mai abordăm subiectul. Există chestiuni care țin de drepturile, dreptul de proprietate al cetățenilor din întreaga Uniune Europeană, nu contează unde sau de unde. Am avut cazuri din Irlanda, cu construcțiile acelea de locuințe în zone inundabile, toate aceste lucruri care au impact asupra tuturor cetățenilor, dreptul la proprietate și așa mai departe, trebuie să fie respectate în toate părțile, în întreaga Uniune. Și acest lucru, din păcate, nu se întâmplă în momentul de față. Mulțumesc, doamnă președintă, spune domnul Meyer. În primul rând, voiam să îmi exprim simpatia și solidaritatea față de petiționari care ne-au prezentat această situație foarte complicată. Am o întrebare ca urmare a acestei discuții. În ianuarie 2010 am pus o întrebare Consiliului și Comisiei, mi-am exprimat și atunci solidaritatea. Este vorba de un caz foarte clar aici. datorită administrației și conducerii administrației defectuoase, cetățenii au devenit victime. Există 30 de autorități locale care au fost implicate, mulți cetățeni din Spania sau din alte state membre care au solicitat autorizații de la autorități pentru construcții pe care le-au și primit, deci evident îndeplinau toate cerințele, dar pentru că competențele sunt împărțite la nivel local și regional în Spania și aceste două niveluri de autorități nu comunică foarte bine, cetățenii au devenit victime ale acestui sistem. Ei au făcut ce trebuia făcut, au solicitat permisele respective și uh, uh, au presupus că au primit toate documentele de la administrație pentru a, a își continua activitatea în mod perfect legal, dar din păcate nu s-a întâmplat asta. În această regiune au fost construite peste 12.000 de case, de locuințe, ilegal, dar nu din vina cetățenilor. Ei aveau permisele de construcție de la administrație. Și răspunsul administrației acum este să încerce să legalizeze aceste 11.700 de clădiri rămase și cele câteva care rămân, câteva sute, să le înlăture. Datorită lipsei de responsabilitate a administrației respective, cetățenii europeni și petiționarii care sunt astăzi aici sunt victime care de pe o zi pe alta se trezesc uh, înșelați, păcăliți de o proastă administrație, lucru care nu poate fi acceptat trebuie să știm sigur că dacă un cetățean din orice țară merge într-o altă țară, oricare ar fi ea, și obține permise și autorizații de la administrația de acolo, uh, această administrație își face treaba bine și cetățenii nu sunt înșelați. Sunt de acord, deci, cu inițiativa de care am vorbit. Vorbim despre drepturile omului aici, vorbim despre dreptul la locuință, dreptul la odihnă, mai ales având în vedere că e vorba de oameni care și-au cheltuit toți banii ca să-și cumpere o casă, au obținut toate autorizațiile și permisele, cel puțin așa credeau. Deci trebuie să păstrăm petiția deschisă, să urmărim cazul și vom avea o diere pe uh, drepturile omului, care va, în care vom relua această chestiune pentru a putea să ne prezentăm punctul de vedere și pentru a arăta că dintr-o greșeală la nivelul administrației cetățenii au devenit victime. Domnul Busutil. Aș vrea să rog următorul intervenient, spune doamna președintă, să aibă o intervenție mai scurtă, că timpul zboară. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președintă. Dragi colegi, vreau să mă alătur celorlalți și să-mi exprim solidaritatea uh, față de petiționari. Dacă Comisia consideră că nu se încalcă legislația europeană, atunci nu are rost să continuăm, fiindcă nu putem face nimic Comisia, reprezentantul Comisiei, în răspunsul pe care l-a dat, a fost foarte concret. S-a referit la Carta Drepturilor Omului, a menționat un capitol, un articol, pentru a ne spune de ce nu se aplică. Însă nu a făcut um, nicio mențiune cu privire la libera circulație a capitalului, o chestiune menționată de peționar. Dacă, din câte înțeleg eu, dacă vreau să cumpăr o proprietate în Spania, și mi se spune că nu se poate face acest lucru, e o încărcare clară a liberei circulații a capitalului, fără îndoială. Dar dacă voi cumpăra acea proprietate și autoritățile mi-o dărâmă, nu se mai încalcă libera circulație a capitalului. Aș vrea să invit reprezentantul Comisiei să ne spună dacă, în acest caz, se încalcă sau nu principiul liberei circulații a capitalului în Uniunea Europeană, fiindcă dacă o casă e dărâmată, poate că nu e o încălcare cu privire la uh, proprietarul casei, dar fără îndoială va crea un um, un precedent care va uh, determina pe alți investitori să nu mai facă astfel de investiții și asta ar putea să ducă la o încălcare. Aș vrea de asemenea să rog reprezentantul Comisiei să ne spună dacă această chestiune a ajuns în, uh, la Curtea de Justiție pe subiectul liberei circulații a capitalurilor, dacă s-a luat o hotărâre în acest sens și dacă nu, are, nu ar trebui comisia să ducă acest caz în instanță, având în vedere că există o dispută foarte clară pe această chestiune în ceea ce privește interpretarea încălcării acestei drept la liberă circulație a capitalului. La asta aș vrea să invit reprezentantul comisiei să îmi răspundă. Doamna Arkin, acum. And like... Mulțumesc, doamna președinte. Ca și ceilalți, aș dori să salut prezența petiționarilor aici și, cum spuneați, ar trebui să fim subcinți, uh, uh, să nu ne manifestăm uh, mila în continuare, dar eu îmi voi manifesta solidaritatea. Mulți în această comisie au lucrat în această comisie pentru aceste subiecte, doamna Ockman, domnul Cashman și așa mai departe. Deci foarte multe s-au făcut deja în legătură cu problema, dar întrebarea este încotro ne îndreptăm de acum înainte. Important este pentru această uh, comisie este ca acești uh, cetățeni să nu um, plece din această comisie crezând că au acces la anumite remedii care de fapt nu există. Există anumite drepturi care nu au fost respectate, dreptul din Carta uh, Fundamentală a Drepturilor, uh, însă poate că anumite drepturi chiar lipsesc în această carte. Trebuie să fim sinceri cu cetățenii. Dar încotro ne îndreptăm de acum înainte. S-au făcut tot felul de sugestii. Ultimul vorbitor a vorbit despre libera circulație a capitalului. Poate că există și aici niște opțiuni. De asemenea, doamna Ocon s-a referit la înaintarea unui amendament bugetar din partea acestei uh, comisii și poate că și aici am putea să avansăm puțin. Sugerez să susținem cu toți această abordare, însă mai mult decât uh, sprijin, ar trebui să fim gata să spunem că vom face tot posibil pentru a ne asigura că grupurile noastre vor susține și ele această inițiativă pentru a ne asigura că în cele din urmă ea va fi adoptată. Domnul Cashman a vorbit despre un uh, tribunal. S-ar putea să existe și aici niște oportunități, vom aștepta să vedem. Aș dori să mă refer acum la un aspect uh, final. E un aspect legat de un caz pe care l-am uh, întâlnit în Irlanda în legătură cu autorizația de construcție și clauze de anulare și comisia de fapt le-a respins pe acestea. O astfel de clauză este clauza prin care se impun anumite restricții asupra persoanei adică se acordă o autorizație de construcție pentru o casă, dar persoana trebuia să rămâne în casa respectivă pe o perioadă de 5 sau 6 ani. Uh, Comisia a scris autorităților irlandeze punând sub semn întrebări această clauză și uh, baza pe care o făceau era dreptul de uh, stabilire, nu dreptul de reședință sau proprietate, ci dreptul de stabilire. Cu alte cuvinte, dacă o persoană, să spunem, dorea să gestioneze de acasă o afacere, nu vorbeam doar despre faptul că acea persoană locuia în respectiva locuință. Deci, dacă dorea să gestioneze de acolo o afacere, exista un conflict real. Comisia a solicitat toate, tuturor autorităților locale irlandeze să-și schimbe uh, legile în legătură cu acest uh, subiect și majoritatea au și făcut-o. Nu știu exact dacă și aici există o legătură însă poate că ceva de aici ar putea fi analizat. E un lucru care îmi vine în minte dintr-o altă petiție. Mă opresc aici și voi vedea uh, ce răspuns ar putea avea Comisia în legătură cu asta. Mulțumesc. Domnul Chichester are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mie mi se pare că anii autorităților responsabile în Spania ar trebui uh, să uh, fie acoperiți de rușine în această discuție. Rușine că situația uh, a fost uh, permisă pentru atâta timp. Acest uh, comportament nu este cel al statului de drept sau al unei democrații, ci mai degrabă al unui stat autoritar, totalitar. E uimitor că așa ceva se poate întâmpla în Uniunea Europeană. E o situație care e foarte frustrantă. Uh, colegii și-au exprimat uh, frustrarea uh, deja. Dar asta nu se poate compara cu ceea ce probabil simt petiționarii noștri. E frustrant așadar că se pare că nu putem să facem progrese în a soluționa această problemă. Eu aș susține-o pe doamna Ocken, pentru că dânsa a muncit din greu la acest subiect. Cred că, în calitate de comisie, ar trebui să facem un efort susținut. Dacă există uh, justiție, uh, atunci ea trebuie să um, aibă un cuvânt de spus. Mi s-a spus că Spania are un uh, număr vast de proprietăți goale ca urmare a creșului imobiliar. Întrebarea este următoarea. De ce demolează hain, case în care locuiesc oameni și nu demolează case goale în care nu locuiește nimeni? Logica este foarte curioasă, iar uh, ultimul meu gând, doamnă președinte, este următorul. Cu această situație, nu e de mirare faptul că cei din Gibraltar uh, sau, uh, mă rog, mare majoritate a celor din Gibraltar pe care eu îi reprezint în Parlament n-au nicio dorință de a avea ceva de a face cu pretențiile teritoriale ale Spaniei asupra lor. Spaniolii până la urmă trebuie să-și uh, rezolve mai întâi problemele interne. Ei trebuie să soluționeze această pată pe uh, onoarea lor și pe uh, natura țărilor. Mulțumesc! Doamnă președinte, vreau să revin la un subiect uh, din raportul doamnei Ocken. Uh, acesta menționează posibilitatea de a bloca uh, fondurile dacă situația nu se rezolvă. E bine, situația nu s-a rezolvat. Prin urmare, eu solicit uh, acum o acțiune în acest moment. Acum trebuie să solicităm ca fondurile să fie blocate. De această acțiune avem nevoie. Mai doream să spun, de asemenea, că doamna Ocan s-a referit la faptul că raportul său um, a fost votat în plenară de o majoritate. E adevărat, însă nu a existat unanimitate. Ori, chestiunea este următoarea. Mulți sau poate majoritatea uh, dintre uh, eurodeputații uh, spanioli s-au abținut sau au votat împotrivă. Ori această problemă este una critică. Uh, ea se leagă de posibilitatea de a uh, constitui această comisie de care vorbea domnul Cashman într-un stat uh, ai cărui uh, reprezentanți nu favorizează votul pentru un astfel de raport, deși mulți dintre cetățenii lor se confruntă cu aceste probleme. Mie mi se pare foarte greu să cred că va exista vreo posibilitate de a constitui o astfel de uh, comisie. Mulțumesc! Cred că această problemă e una de natură politică în cele din uh, urmă. Se pune în pericol uh, coeziunea europeană mai mult decât orice. Crește riscul necredibilității uh, vis-a-vis -vis de uh, noi. Și asta nu ne ajută la păstrarea coerenței Uniunii Europene. Cred că uh, domnul Busutil a adresat niște întrebări uh, Comisiei. Prin urmare, uh, Comisia e gata să răspundă la aceste întrebări? Aveți cuvântul. Acum domnul Cashman. Uh, mulțumesc, domnule președinte. V-am transmis raportul uh, Aucan exact din aceleași uh, motive. Acest raport, practic, solicită constituirea acestei uh, comisii. Uh, recunoaște uh, recursul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg. Și cred că există o companie britanică care acum pregătește niște cazuri pentru această instanță. Recomandarea 33 se leagă de apeluri și compensații. Apoi, recomandarea 28 vizează posibilitatea bugetară. 34 reamintește faptul că practicile comerciale uh, neloiale și directiva care le vizează se aplică uh, statelor membre care trebuie să găsească mijloacele adecvate pentru uh, a asigura remedii juridice și recuperarea daunelor către consumatori care au suferit astfel de probleme și de asemenea autoritățile trebuie să ia măsuri pentru ca aceste situații să nu se repete. E foarte clar aici că există o posibilitate de neconformare cu legislația europeană dar în același timp uh, se înțeleg măsurile care pot uh, să aducă pe cei nemulțumiți în uh, fața Curții Europene de Justiție. Haideți să ne asigurăm că acest raport al doamnei Ocăn este pus în aplicare, pentru că a fost unul salutar. O întrebare acum în legătură cu libertatea de stabilire, să răspundă Comisia. Deci întrebarea dumneavoastră era pentru comisie, întreabă doamna președinte. Vă rog să mă scuzați, da. Întrebarea era pentru comisie. Intervenție fără microfon, domnule președinte. Reprezentantul comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că domnul Cashman a reamintit foarte corect anumite principii de drept uh, care ar putea să se aplice în această problemă. Un principiu important este compensarea justă pentru cineva care este lipsit de proprietățile uh, sale de către un stat membru. Într-o situație uh, legală, printr-o decizie a statului. Este un principiu care este stabilit de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a fost stabilit deja de foarte multă vreme, dar în același timp și prin ordinele juridice ale, uh, al statelor noastre. Cred că există aici o chestiune de principiu care trebuie amintită. Haideți să vă referi puțin la ficțiune juridică. Să spunem că dacă această carte n-ar exista, situația nu s-ar schimba în ceea ce privește aplicarea dreptului comunicar. Articolul 51.1 al uh, cartei, care limitează uh, competențele Uniunii Europene în ceea ce privește drepturile fundamentale în cadrul uh, aplicării dreptului Uniunii Europene, nu este o invenție a cartei. E pur și simplu un element care a fost cristalizat în cartă începând cu anii 60 Există așadar de la uh, origini, uh, din momentul în care această uh, carte nu exista sau nici măcar nu visam la ea. E un lucru re- recunoscut și de Curtea Europeană de Justiție de la Luxemburg, care spune clar că trebuie respectate drepturile omului, însă competențele în ceea ce privește respectarea drepturilor uh, omului uh, uh, țin de uh, instanțe. Deci nu se schimbă nimic. Uh, prin urmare, uh, haideți să vedem uh, cum uh, analizăm problema liberei circulații a capitalului și liberar, libertatea de stabilire. Eu nu sunt specialist în niciunul dintre aceste două domenii, nici în ceea ce privește protecția consumatorului. Însă, sincer, din cunoștințele mele personale legate de dreptul comunitar, eu nu văd de ce uh, ar exista o problemă sau un obstacol atunci când vorbim despre libera circulație a uh, capitalului. Nu sunt specialist în această privință, insist, dar dacă se pune așa problema în ceea ce privește libera circulație a capitalului sau libertatea de uh, stabilire, uh, nu văd a priori unde ar fi un obstacol. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Busutile, aveți cuvântul. Putem să primim asta înscris din partea uh, comisiei, ne poate oferi un, uh, comisia un răspuns documentat în legătură cu acest subiect? Cred că au existat aici trei uh, puncte. Uh, punctul doamnei Harpin în legătură cu uh, practicile comerciale neloiale, dreptul de stabilire apoi și uh, uh, problema ridicată de domnul Busutil cu privire la libera circulație a capitalului. solicităm uh, Comisiei să răspundă la toate aceste întrebări uh, care au fost adresate astăzi în scris. Doamna Ocan are cuvântul. Ne putem baza pe uh, comisie și întotdeauna se pare că comisia spune nu ține de noi. În noul tratat, uh, articolul 2, care corespunde articolului 7, care are mai multe niveluri, presupune că putem să ridicăm astfel de probleme, așa cum am și făcut-o. Încă mai cred că există posibilitatea ca noi să facem uh, ceva. Domnul Cashman a spus în mod corect uh, că există foarte multe posibilități. Eu n-aș dori să întreb Comisia dacă putem să facem toate astea, ci aș dori să adresez această întrebare Comisiei noastre, care sunt mijloacele pe care le avem noi, pentru că noi avem niște mijloace uh, pentru a acționa și haideți să facem uh, asta. O posibilitate ar fi să adresăm o întrebare orală cu dezbatere în legătură cu acest subiect. Uh, să vedem ce a făcut uh, Comisia în a pune în aplicare recomandările uh, a raportului uh, acum din 2009. Și asta vis-a-vis -vis de practicile comerciale neloiale și cu privire la celelalte două aspecte ridicate. Mi se pare că remediile există în acest raport, prin urmare de ce să le reinventăm? Eventual, coordonatorii s-ar putea gândi dacă nu putem înainta o întrebare orală cu dezbatere, uh, decât să înaintăm o întrebare orală cu rezoluție. Domnule, aș dori să susțin acest ultim punct. La reuniunea coordonatorilor am verificat încă o dată lucrurile atunci când am vorbit despre um, uh, protejarea coastei um, spaniole sau um, uh, sărăcia. Prin urmare, eu susțin o întrebare orală a Parlamentului legătură cu acest subiect. Dar aș dori să spun de fapt că la reuniunea coordonatorilor ar trebui să discutăm Dacă nu dorim să adresăm uh, o scrisoare în termen foarte fermi, cum spunea și domnul uh, Cashman. Uh, și aici practic avem de face cu două niveluri ale autorităților. Autoritățile locale care spun da, puteți construi acolo și apoi autoritățile regionale care spun nu, nu puteți construi acolo, haideți să drămăm casa. Prin urmare, a trebuit să scriem și acestor autorități, însă subiectul poate fi discutat din nou la reuniunea coordonatorilor. Acum, în ceea ce privește uh, cele afirmate de comisie cu privire la libertatea circulației a capitalului, bine, explicația mi se pare destul de ciudată. Adică eu mut capitalul în Spania, construiesc acolo o casă și din perspectiva comisiei, uh, libertatea de mișcare este respectată acum. Dar apoi sunt uh, expropriat și îmi pierd uh, toți banii. Prin urmare, să nu ne gândim că aici este implicată libera circulație a capitalului e puțin ciudat. Până la urmă, creăm o gaură neagră, mutăm banii într-o parte și cineva ți, ți ia apoi. Libertatea de mișcare presupune că poți să-ți duci uh, banii cu tine uh, peste tot. Nu că banii aceștia pot să dispară dintr-o dată. Prin urmare, libera circulație este un drum cu două sensuri. Dacă cineva îți ia ceva, dacă cineva îți anulează drepturile, atunci tu în ce situație te afli cu um, libertatea de mișcare? Eu nu sunt expert, însă cam așa interpretez eu răspunsul uh, comisiei. Uh, petiționarul poate să facă anumite comentarii finale dacă dorește acest lucru, spune doamna președinte. Mulțumesc. Mie îmi este foarte clar că blocajul în calea acțiunilor Comisiei în legătură cu acest subiect este răspunsul Comisiei că acest subiect nu este guvernat de uh, Tratatul asupra Uniunii Europene și uh, nici de Carta Drepturilor uh, Fundamentale, care nu se aplică în acest caz. Prin urmare, aș dori să susțin aceste comentarii care ne sprijină părerea această uh, chestiune are legătură cu libera circulație a capitalului și cu uh, libera circulație a persoanelor, chestiuni care se regăsesc în tratat. Prin urmare, uh, solicit să uh, se explice de către Comisie, Parlamentului și nouă petiționarilor de ce acest subiect nu este acoperit de uh, tratatul asupra funcționării Uniunii Europene. Un al doilea comentariu al Comisiei uh, era următorul. Uh, cei afectați de aceste abuzuri urbanistice ar trebui să um, își prezinte cazul în uh, fața Curții Europene a Drepturilor Omului odată ce au epuizat uh, toate uh, formele legale de apel din Spania. Sunt sigur că mulți dintre cei de aici realizează uh, faptul că alte instanțe acționează mai repede decât uh, sistemul juridic din Spania. Poate dura 10 sau 14 ani ca un caz în Spania să primească o uh, hotărâre. Prin urmare, mulți dintre deținătorii acestor case vor fi morți până în momentul în care își vor fi epuizat uh, uh căile de atac uh, în uh, sistemul juridic spaniol. Anumiți uh, vorbitori deja au menționat următorul fapt. Dacă ai suficiențe bani și dacă uh, te opui uh, celor pe care dorim noi să le obținem, adică justiției, atunci uh, poți să ne blochezi în sistemul judiciar pentru foarte, foarte mulți ani. Sigur, o justiție întârziată este o justiție negată în ceea ce privește căile noastre de atac. Și clar vreau să fac acest comentariu și să mă refer la aspectul următor. Am dori ca Comisia să ne spună de ce uh, această situație nu este acoperită de uh, tratatul asupra funcționării Uniunii Europene. Mulțumesc! Uh, Am avut o discuție extinsă a unui subiect foarte important pentru a încheia. În următoarea întâlnire a coordonatorilor se va discuta posibilitatea unei întrebări orale întrebări cu solicitare de răspuns oral în timpul plenarei pe acest subiect. Și în același timp așteptăm răspunsurile Comisiei la întrebările deja puse astăzi. Vă mulțumesc foarte mult tuturor. The petition of Mr. Ben. Președinta. Acum trecem la petiția doamnei Bente Juntlank Jensen din Danemarca privind ilegalitățile în ceea ce privește construirea unui hotel în Estepona, lângă Malaga, în partea de sud a Spaniei. Din partea Comisiei, domnul Florido, vă rog să interveniți. Mulțumesc, doamnă președinte. Această petiție se referă la un proiect de dezvoltare turistică din Andaluzia, Spania. Și petiționarul se referă la un proiect de a construi hoteluri și case pe locația unui fost hotel din zonă, care e foarte aproape de locul unde locuiește petiționarul. În rezumat, petiționarul denunță efectele de mediu negative ale acestui proiect, care este foarte aproape de un spațiu de agrement public. Petiționarul spune că acesta este un proiect public care a fost uh, aprobat de autoritățile publice și care se desfășoară chiar lângă zona Selodio Matas Vertes, o zonă foarte importantă și care face parte dintr-un proiect Natura 2000 și afirmă că și această parte ar trebui să fie inclusă în Natura 2000. Petiționarul afirmă că acest proiect ar implica tăierea multor copaci și distrugerea uneia dintre puținele zone bine păstrate din Costa del Sol, vorbim de 3 km eh, din coasta Estepone, o zonă foarte bogată în specii naturale și petiționarul denunță faptul că autoritățile nu au făcut o evaluare de impact de mediu și refuză să protejeze această zonă. Serviciile Comisiei au examinat cazul și acuzațiile făcute de petiționar în lumina uh, legilor europene de mediu aplicabile, Comisia nu poate interveni decât conform competențelor sale și, după cum știți, planificarea uh, urbană și planificarea teritoriului este de competența statelor membre. Am examinat legislația de mediu aplicabilă în acest caz. Avem uh, directiva privind evaluarea de impact de mediu care este necesară pentru proiectele de acest tip de dezvoltare urbană și de dezvoltare turistică din afara orașelor. Acestea sunt în anexa 2 ale directivei privind evaluarea impactului de mediu. De asemenea, există evaluarea uh, de impact strategic, directiva din 2002, care poate fi aplicată și uh, aceasta poate fi utilizată suplimentar. Mai avem directive europene privind protecția naturii, directiva privind păsările și directiva privind protecția habitatului. Acestea se aplică numai dacă proiectul uh, în chestiune ar putea avea un efect semnificativ asupra rețelei Natura 2000. Așadar, acesta este contextul cazului și dată fiind informațiile disponibile pe care le-a adunat Comisia, putem să rezumăm situația în următorul fel. Planul de urbanism general dat de Consiliul uh, Local este e încă în vigoare, încă din 2005, dar s-a făcut o revizuire a acestei reglementări privind uh, planificarea urbană, însă ea nu a fost încă aprobată această zonă a fost declarată uh, construibilă, dar e, se limitează la construcția de, turist, de uh, facilități turistice. Că el lugar în concret nu este incluit. În ce privește rețeaua Natura 2000, aș vrea să subliniez că zona în chestiune nu face parte din rețeaua Natura 2000, dar există trei zone importante în apropierea ei, în Guadalmina, în Guadalmantra. Eh, sunt două râuri de coastă mici care se varsă în Mediterana, în Mediterana și se află și ele în această zonă și ele intră în rețeaua Natura 2000 conform aprobării zonei biogeografice mediteranene din 2006. De asemenea, Saladio Puntas de Baniu este o comunitate foarte importantă, o zonă comunitară foarte importantă care a fost introdusă în, programul, în rețeaua Natura 2000 în anul 2008. După cum știți, Natura 2000 a fost aprobată în cea mai mare parte, dar acum Comisia colaborează cu statele membre pentru a completa și lista zonelor marine. Deci, și zonele uh, maritime care sunt în limitrofe zonelor uh, Natura 2000 uh, au fost declarate ca parte a Naturii 2000. Sunt asociate sau am dorit să fie incluse în rețeaua Natura 2000. În ce privește proiectul ca atare, conform informațiilor pe care le avem, acest proiect nu a fost încă aprobat este într-o situație de stand-by, dată fiind situația economică generală și contextul politic specific uh, ar trebui să spun că Comisia nu a ajuns însă încă la o opinie definitivă asupra acestui caz. Tocmai am primit informații adiționale, suplimentare de la autoritățile spaniole care să ne explice situația exactă a proiectului, care, cum spuneam, nu a fost nici aprobat, nici respins încă și, în al doilea rând, am privit informații care ne spun că măsurile de mediu cerute de legislația europeană vor fi aplicate. În al treilea rând, autoritățile spaniole vreau informații în legătură cu cât de multă protecție ar trebui să ofere acestei zone. Deci iată care e situația petiției în acest moment. Mulțumesc. Domnul Willy Maier, da, vreau să mulțumesc Comisiei pentru această informație. Cum spuneam, uh, petiția rămâne deschisă. Doamna Auken? doreați să interveniți? Da. Și eu vreau să mulțumesc pentru informațiile furnizate și cred că este important să avem o imagine generală cât mai clară, pentru că mai am aminte de la alte cazuri din Spania că aici avem de-a face cu legislația națională, după aceea legislația regională și de multe ori uh, mi s-a spus că dacă nu se aplică legislația națională spaniolă, nu se aplică nici legislația europeană. E un argument uh, care s-a folosit în cazul uh, unei, unei alte petiții și cred că trebuie să fim uh, foarte atenți să respectăm legislația europeană și să avem o îndeplinire cât mai consecventă a uh, programului Natura 2000. Și sigur, asta e doar o opinie personală. E foarte trist să a, vezi că mai e o bucățică de coastă rămasă Virginia și imediat cineva vrea să vină și să construiască o clădire. Uneori am senzația că spaniolii își urăsc țara și că fac tot ce vor ca să tot ce pot ca să distrugă natura spaniolă, dar nu putem noi să protejăm Spania de spaniol. A fost un comentariu personal, dar cred că trebuie să fim foarte, foarte siguri că legislația europeană este luată în considerare. Dar vă mulțumesc pentru informațiile oferite până acum. Mulțumesc. Din nou, intervenție fără microfon a președintei. Doamna președinte, întotdeauna greșesc. Când vreau să vorbesc, îmi închid microfonul. Așadar, în ce privește construcția barajului uh, pe uh, râul Sabor, e E vorba de o construcție a unei centrale hidroelectrice pe Valea Sabor, în Portugalia, în punctul 24, petiția 450. Doamna de Faria are cuvântul. Yes, thank you, Madam Chair. Um, the commission has... Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia a făcut câteva comunicări uh, pe această temă Comisiei PETI și aș vrea să mă concentrez pe follow-up-ul măsurilor de compensare care sunt uh, implementate de promotorii proiectului și de autoritățile portugheze. O informație importantă pentru această comisie este că construcția acestui dig uh, este uh, urmărită de o comisie care se compune din serviciile de mediu, autorități locale, oameni de știință și de asemenea ONG-uri astfel încât petiționarul este complet informat și implicat în acest proces și privind evoluția lui. Serviciile Comisiei au urmărit acest proces având contacte regulate cu petiționarii. Avem de asemenea acces la documentele operate de această comisie de acompaniere și supraveghere și privim, primim uh, de două ori pe an rapoarte privind măsurile implementate. Poate vă amintiți că la început comisia n-a fost satisfăcută cu pachetul de măsuri compensatorii care a fost propus de promotorul proiectului și în mod clar am indicat uh, care sunt uh, neajunsurile și ce trebuia făcut în ce privește valorile naturale specifice și acest pachet de măsuri compensatorii a fost completat ulterior și acum îl monitorizăm. Am avut o întâlnire, comisii, serviciile comisiei au avut, o, au avut o întâlnire pe 28-29 martie cu autoritățile portugheze pe această chestiune și am fost informați în legătură cu implementarea măsurilor compensatorii. Foarte multe scheme de monitorizare sunt deja create și majoritatea uh, locațiilor uh, unde trebuie implementate măsurile au fost identificate pe un perimetru de mai mult de 140 de km în jurul uh, zonei și unde s-a considerat că Comisia Comisia a considerat că nu trebuie să se implementeze măsuri doar lângă proiect, ci la un, un mod mai regional. Evident, este un proces foarte complex, dar luăm notă și de faptul că Comisia de Supraveghere și-a îndeplinit rolul și a urmărit îndeaproape procesul și a cerut uh, anumite ajustări și de aceea uh, unele măsuri sunt uh, un pic întârziate. Uh, o chestiune foarte importantă pentru Comisie este că trebuie să ne asigurăm de faptul că măsurile compensatorii trebuie să fie implementate total înainte de umplerea rezervorului digului. Asta se prevede pentru sfârșitul anului 2013. Deci până atunci vom monitoriza situația. Nu știu dacă vom avea informații suficient de relevante pentru această comisie Uh, până când nu vom putea verifica implementarea acestor măsuri înainte de sfârșitul lui 2013. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna președinte doamna Oken, noi ne protejăm resursele noastre naturale și vă pot uh, da drept exemplu legea privind protecția zonelor costiere care a împiedicat construcția de locuințe și de alte edificii pe un teren uh, adiacent uh, zonei costiere și vreau să vă spun că avem organizațiile ecologiste cele mai importante în Spania. În cazul Spaniei, trebuie să ne asigurăm că își menține biodiversitatea și resursele naturale. Comisia a spus că nu s-a produs nicio încălcare a legislației europene, așadar n-ar trebui să păstrăm petițiile deschise nu cred că e de competența acestei comisii. Pe, această comisie trebuie să examineze petițiile de la cetățenii noștri pentru care se sugerează că legislația europeană a fost încălcată. Când Comisia Europeană spune că n-a avut loc nicio încălcare, atunci Comisia nu mai poate să continue să țină aceste petiții deschise. Sistemul juridic spaniol este uh, în armonie cu toate cerințele europene și standardele europene. Și atunci asta este decizia pe care ar trebui să o luăm. Comisia ar trebui să înceteze să mai fie un instrument uh, de demagogie flagrantă, așa cum vedem în acest moment. cetățenii construiesc în mod ilegal, în zone protejate și pe aceea vin aici să se plângă de faptul că legislația spaniolă, care respectă la rândul ei legislația comunitară, impune dărâmarea acelor clădiri. Asta e situația. Și cred că am uh, ascultat de câteva ori, am auzit uh, de câteva ori uh, faptul că din partea Comisiei s-a spus că situația aceasta nu are nicio legătură cu comunitatea europeană și cu legislația europeană. Același lucru s-ar întâmpla în orice stat și în orice țară. O clădire construită legal uh, trebuie dărâmată. Deci respectăm legislația privind biodiversitatea și protecția spațiilor naturale și așa mai departe. Facem aceste lucruri în Spania. Spania uh, și biodiversitatea acestei țări sunt apărate de legislația spaniolă, care este una dintre cele mai avansate din lume când vine vorba de protecția mediului și plângeri care nu au nimic, eh, nicio legătură cu încălcarea legislației comunitare ar trebui să fie uh, închise. Vă mulțumesc foarte mult. Intervenție fără microfon. Președintele. Președinta, mulțumesc. E păcat că n-ați fost aici înainte, pentru că a fost un subiect pe care l-am discutat uh, mult timp, aproape o oră. Vă rog să nu mă întrebeți și mă lăsați să vă explic ați uh, și am discutat și am ajuns la o, anumite decizii, uh, decizii care vor fi luate de coordonator. Deci apreciez foarte mult dacă ați putea să uh, ne oferiți un document sau altă, un document de poziție care să fie util. Intervenție fără microfon. Ne întoarcem la cazul pe care îl discutăm acum. Uh, nu mai, are, nu mai este nimeni care dorește să intervină în afara comisiei? În regulă, deci păstrăm deschisă petiția. Doamna că am crezut că discutăm uh, petiția din Portugalia. Și aș avea aici un comentariu, doar un comentariu foarte mic față de ce a spus comisia. Sigur, mulțumesc pentru prezentare. Vreau să spun că știm ce s-a întâmplat și știm de asemenea cum uh, s-a implicat în acest caz și președintele comisiei noastre și vreau să vă spun că urmărim acest caz foarte îndeaproape, vă asigur de acest lucru și apreciem aceste informații. Dar nu uităm, sunteți pe listă, vă avem pe listă și n-am uitat ce s-a întâmplat, deci rețineți acest lucru. Doamna președinte, în regulă, trecem la numărul 25, petiție adresată de Chris Andrews de naționalitate irlandeză privind un proiect de incinerator de deșeuri în peninsula Pullbeck, golful Dublin. Și uh, petiția domnului Damien F. Cassidy, de asemenea din Irlanda, în numele Rings and Irish Town și al grupului pentru mediu Sandymount, privind încălcarea legislației Comunității Europene începește dezvoltarea infrastructurii în Dublin Bay, Dublin Port, Poolbeg, Ringsend și Northwall. Din partea Comisiei, doamna Antoinette Long. Da, mulțumesc, doamnă președinte, pentru prima petiție. Au fost deja câteva comunicări între noi și comisie și problema aici este un permis de construcție de planificare urbană date, dat pentru anumite zone din Dublin Bay și Dublin Port și uh, Comisia e foarte critică în legătură cu acest proces. Pe scurt, doar ca să vă spun care e situația de fapt până acum, Comisia a investigat pro, uh, problemele ridicate de petiționar uh, prin intermediul procesului pilot și conform uh, informațiilor primite de la autoritățile irlandeze, am constatat că, n-am uh, constatat că nu putem vorbi de încălcări ale legislației europene, însă avem preocupări în legătură cu legislația conform căreia s-a dat permisul. Problema a fost că am avut două procese de luare a deciziei. Unul pentru consimțământ și al doilea care să se asigure că o evaluare de impact de mediu se face. Comisia a dat în judecată Irlanda în legătură cu aceste legi, pe motiv că aceste legi nu corespund. A fost un caz în 2009 și am anunțat în ultima noastră comunicare uh, că acest uh, proces încă nu se încheiase, dar pe 3 martie s-a dat o decizie a Tribunalului. Tribunalul, Curtea Europeană de Justiție, a dat dreptate Comisiei Europene și s-a stabilit că acest tip de luare a deciziei este o încălcare, reprezintă o încălcare a directivei privind evaluarea de impact de mediu. Deci asta înseamnă că mm, procedurile prin care se dau aceste permise vor trebui schimbate, legislația va trebui schimbată și colaborăm cu autoritățile irlande- irlandeze pentru a face progrese în acest sens, dar acest caz nu se referă la consimțământul, aprobarea dată în special uh, pentru uh, incineratorul uh, de la Pullbank. A doua petiție e foarte similară, dar se concentrează numai pe incineratorul de la Pullbank. Problemele sunt similare și au mai existat comunicări anterioare din partea Comisiei. Singura problema adițională care a fost ridicată aici a fost cea referitoare la accesul la justiție și în special la faptul că petiționarea aveau îngrijorarea că informații practice suficiente nu au fost oferite publicului, informații despre cum se poate contesta o, o decizie administrativă în justiție. În alte, cu alte cuvinte, directiva 2003-35-2003 nu a fost respectată din nou. Comisia a dat în judecată guvernul irlandez pe această chestiune și a câștigat în fața lui la Curtea Europeană de Justiție și pot să vă spun că în vara lui 2010 Irlanda a adoptat o nouă legislație care impune ca atunci când este necesar să se ofere informații publice publicului în legătură cu procesul de revizuire juridică în aceste cazuri de planificare urbană. Și din câte am înțeles noi, uh, Consiliul de Apel uh, pentru Planificare Urbană din Irlanda acum include astfel de informații în deciziile sale. Deci, din punctul nostru de vedere, am încheiat uh, procedura de infringement privind accesul la justiție. În legătură cu alte probleme legate de acest caz, nu am stabilit niciun fel de încălcare a legislației europene în ce privește incinerarea sau licențele. Și pentru moment asta este totul. Vă mulțumesc. Do you suggest we close the... Mulțumesc. Sugerați să închidem această petiție? De ce plecați acum? Nu trebuie să-mi explicați de rog, de fapt. Vrea cineva să facă comentarii cu privire la aceste două petiții? Bun, dacă nu, le considerăm închise. Și ultima, al doamnei Angeliki Karokopu din Grecia, care reprezintă 19 asociații de protecție animalelor din Grecia, privind autoritățile elene și circulara emisă de acestea privind transportul pisicilor fără stăpân și încălcarea legislației europene aplicabile în acest domeniu. Domnul Fuzel din partea comisiei are cuvântul. Bună ziua! Doamnelor și domnilor, mă numesc Fuzel, lucrez la DigiSanco. Această petiție are legătură cu activitățile diferitelor organizații care încearcă să găsească stăpâni animalelor fără stăpân, care înainte aveau stăpân și care implică, printre altele, și transportul peste graniță. Există două chestiuni speciale. Una are legătură cu legislația națională cu privire la dreptul de a avea animale și de a le ține în casă și a doua chestiune are legătură cu transportul peste uh, frontieră a animalelor de casă fără stăpân. În regulamentul 998 se reglementează aceste aspecte Există în această petiție o serie de uh, întrebări legate de identificarea animalelor care se face de regulă pe baza unui pașaport pe care aceste animale trebuie să-l aibă atunci când sunt transportate dintr-un stat membru în altul. Atunci când sunt transportate fie de stăpânul lor, fie de cineva care acționează în numele acestuia. Întrebarea cum să se abordeze codurile care a fost uh, introdus aici. Există un cod de fabricare pentru aceste microchipuri și un cod de țară, deci în principiu uh, nu poate fi spus nimic împotriva utilizării în Grecia terminologiei codului ISO. Sigur, poate că animalele respective au fost transportate până la momentul respectiv peste frontieră și atunci acest cod ar putea să nu fie suficient. Microchipul face legătura dintre animal și pașaportul cu care este însoțit și acolo, în acel pașaport, este trecută validitatea vaccinului antirabic, important pentru protecția sănătății umane. Asta este principalul obiectiv al legislației de care vorbim. Un prim punct referitor la numărul de animale transportate a fost uh, menționat acolo. Legea din Grecia impune niște uh, restricții cu privire la numărul de animale de casă pe care un cetățean le poate avea, lucru care nu se întâmplă și la nivel european, există doar uh, impunerea anumitor verificări care trebuie făcute dacă animalele sunt peste 5 sau importante din, importate din state terțe. Dar legea europeană nu stabilește nici o limită în calea deplasării acestor animale. transportul necomercial, așa cum este în, definit el în acest regulament privind animalele de companie 998, nu include această noțiune de uh, returnare, nereturnare permanent sau nepermanent. Animalul este deplasat, se deplasează fiindcă proprietarul face acest lucru. Asta este caracteristica acestei mișcări, deci nu uh, animalul este transportat singur, ci împreună cu stăpânul său. Am discutat azi dimineață de libera circulație a persoanelor. Persoanele se pot uh, deplasa liber, mă rog, în anumite limite, dar în esență persoana se deplasează însoțită de aceste animale și nu spunem um, în regulament durata sau scopul. Singurul lucru este că nu trebuie să fie scopuri comerciale, deci nu trebuie vândut sau să-și schimbe proprietarul. Acestea sunt lucrurile pe care uh, am fost trimis aici să le clarific în cazul petiției în cauză. Mulțumesc, doamnă președintă. Doamnă președintă, mi se spune de la secretariat că petiția uh, ar, petiționar ar fi dorit să ni se alăture, dar se pare că deocamdată mai um, uh, colectează informații, documente. Propun să păstrăm petiția deschisă pentru următoarele întâlniri, pentru a ne asigura că lucrurile sunt abordate în mod corect. Mulțumesc! Now, are there any suggestions that... Există sugestii cu privire la petițiile care vor fi închise? Doriți ca vreuna să rămână deschisă? Să le introducem în discuții ulterioare? was just being informed that the petitioner of the Irish yeah. action is, uh, is downstairs. But he never told us oh, he would be coming. What can we do? What can we do? Ah, there is a um, problem because... Se pare că există o problemă. Unul dintre petiționari a fost prezent în aici, dar nu a fost invitat să intre în sală. A fost invitat, dar nu n-a reușit. Nu știau unde să vină, cum să ajungă aici. Ce rămâne de făcut? It concerns Dublin, that Dublin. Uh, e vorba de uh, cazul uh, incineratorilor, incineratorului acelea din Dublin. Petiția anterioară de la punctul 25. Sunteți de acord dacă îl invităm pe petiționar, dacă tot este aici? Haideți să-i dăm ocazia să vorbească. Da. So, all, uh, all uh, petitions in B can be closed. Bun, deci toate petițiile de la B pot fi închise. Există două cereri. Petiția 27 și 93. Domnul Boștinaru a cerut să fie mutate la A aceste petiții, deci să fie discutate. So, what are we doing? Is he coming or not? Is he coming? Aș vrea să știu, spune doamna președinte, dacă petiționarul vine sau nu și dacă da, de unde. Now this, this will take five minutes for sure.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

is he going to give us? good morning, Mr. Cassidy. We just heard that you... Bună ziua, domnule Cassidy. Am aflat că sunteți aici. Din păcate, nimeni nu ne-a spus dinainte că urmează să fiți prezent și că doriți să participați la discutarea petiției dumneavoastră. Problema este că noi am încheiat cazul. Acum 15 minute. Însă ne-am gândit că ar fi o idee bună să veniți, să spuneți câteva cuvinte, dacă toți sunteți aici, și să vă dăm ocazia, dacă aveți noi elemente, noi informații în caz, să îl redeschidem sau să acceptăm deschiderea unei alte petiții a dumneavoastră conform necesităților. We, uh, we, we have already ended our meeting. Deja ne-am încheiat întâlnirea. Dacă vreți să spuneți câteva cuvinte, vă rog să o faceți. din ägd What's the address, madam? So, if you could say a few words. Dacă puteți să ne spuneți câteva cuvinte, vă rog. Doamna președintă, vă transmit trei documente. În primul rând, planul principal al docului din Dublin pentru zona noastră, care este peninsula Pulberg, o zonă cu peisaje naturale foarte frumoase și de asemenea două hărți. O hartă unde vedeți zona unde autoritatea din Dublin, portoarea din Dublin poate să acționeze fără a fi nevoie să aibă o uh, permisiune de planificare, o probare de planificare urbană, adică pot să construiască ce doresc fără permis și comunitatea locală nu poate să formuleze obiecții. Ne-au spus că vom fi consultați, dar consultare înseamnă că ne transmit acel document pe care l-ați primit și dumneavoastră și vor ignora ce avem de spus, fiindcă deja asta s-a întâmplat. E un caz în care istoria se repetă. Ne confruntăm cu o situație în care e vorba de milioane de lire și știți că în Irlanda sunt probleme economice în prezent și ne-au spus că asta e leacul pentru problema hauselor. Au construit blocuri cu 13 etaje, 10 sau 12 astfel de blocuri și erau în faza de a de a dărâma acele blocuri când v-am scris, pentru că familiile nu doreau să locuiască la etajul 13. Erau familii tinere, cu copii, cu cărucioare și erau locuințe inadecvate pentru ei. Au început să le construiască în zona noastră în anii 70, folosind în parte permisiunea de dezvoltare urbană ale autorității portoare din Dublin, care a fost emisă printr-un decret, publicul neavând posibilitatea să intervină. Noi am încercat să ne protejăm mediul și știți, doamnă președintă și dumneavoastră, că în prezent există o mare dispută cu Comisia în ceea ce privește laștinile din zonă. Aici e terenul nostru, pământul nostru, zona noastră și mai târziu, știu că nu puteți să citiți acum, să vă uitați acum la planuri, dar mai târziu, când vă veți uita la hartă și la cele documente, veți vedea că există un plan foarte mare de redezvoltare a peninsulei Pulbeg, care elimină total mediul acesta în care am trăit în ultimele sute de ani. Și de aceea noi spunem că e greșit, știu că trebuie să existe dezvoltare urbană, înțeleg că trebuie să fim pragmatici, dar oamenii trebuie să aibă ocazia să formuleze obiecții și să participe la acest proces de planificare urbană. În orice țară din Uniunea Europeană, din câte știu eu, există un proces de planificare urbană, există și posibilitatea de a te opune dacă ești afectat de propunerile din uh, planificarea respectivă, cum ar fi clădiri foarte înalte sau instalații de incinerare sau instalații de canalizare în mijlocul unei zone rezidențiale. E absolut greșit că nu ne permit să avem un cuvânt de spus. Și, doamnă președintă, dacă dumneavoastră și comisia le dați undă verde să facă ceea ce vor și să impună aceste uh, planificări urbane prin decret, fiindcă așa prevede legea în prezent, atunci nu faceți decât să spuneți că oamenii nu au nici un drept. Oameni care, așa ca și mine, au trăit în zona respectivă de peste 50 de ani. Mai am un singur punct, doamnă președintă. Îmi cer scuze, știu că vă fac să întârziați. Vreau să vă spun că e vorba de o zonă cu un peisaj natural foarte frumos. Este parte a comunității europene. Deci, practic, cu toții suntem proprietarii acelei regiuni și dumneavoastră și eu. Și un autor irlandez, Kate O'Ryan, a spus lucrurilor pe nume mult mai frumos decât aș putea să o fac eu. Este vorba de marele perete de sud care divide, care împarte marea de go- apele Golfului Dublin în peninsula Pulberg. Și autorul a scris că după călătoria fierbinte a zilei a stat lângă mare și a mirosit și auzit și s-a uitat din nou la toate aceste părți de paradis care au rămas neschimbate. Dacă acest permis de dezvoltare urbană este dus la îndeplinire, atunci cuvintele autorilor noștri nu vor mai semna nimic. și cred că membrii comunității europene, fiindcă toți suntem membri ai comunității, trebuie să aibă dreptul să obiecteze. Când am mers la facultate, primul caz pe care l-am văzut, l-am auzit, a fost o ceartă despre, pe o cutie de chibrituri, dacă a fost cumpărată în Italia sau în Elveția. Cazul ăsta însă e mult mai grav, fiindcă afectează zona aceea întinsă pe care o și puteți vedea pe hartă și există acolo o linie roșie care arată suprafața pe care se întinde autoritatea autorității din Dublin, unde pot acționa fără un permis și știm că dacă vor face acest lucru se va ajunge la un dezastru, fiindcă acele permise care au fost acordate au fost cel puțin în parte responsabile de haosul comercial în care se regăsește țara noastră în prezent. Și aș vrea să știu dacă vom permite ca situația să crească. Mulțumesc! deal with the new document you've uh, brought us with. Thank you very much